Guten Morgen, liebe Kollegen. Bună dimineața, dragi colegi. Bună dimineața, stimată fostă colegă. Și bună dimineața tuturor celor care au găsit deja drumul către această sală. Nu prea cred eu că iarna e de vină pentru faptul că suntem atât de puțini însă cred că ar trebui să începem totuși, pentru că nu toată lumea are timp de rămas peste program. Dacă ați urmărit cu atenție programul nostru, știți că astăzi, în a doua zi de audiere, vom începe cel de-al treilea grup de discuții și dacă citiți tot în program cine ar fi trebuit să fie moderator, și anume Hendrik Kafsak, un jurnalist din partea Frankfurter Allgemeine Zeitung, care însă ieri, cu un sfert de oră înainte de începerea audierii, ne-a s-a scuzat absența prin faptul că este bolnav Vedeți sau poate auziți că în germană am formulat această afirmație la modul conjunctiv, care denotă în germană o posibilitate mai puțin probabilă. Eu cred însă că nu prea are curajul să se arate acum în Parlamentul European și probabil va încerca să treacă sărbătorile fără să dea ochii cu vreun deputat. Însă acest lucru nu ne deranjează, pentru că avem în rândul nostru membrii competenți și Ion Olbricht s-a declarat uh, disponibil să preia rolul de moderator. Îi mulțumim cu toții. Ajungem așadar la primul grup de discuții pentru astăzi moderator Jan Olbricht, pe care cred că nu mai trebuie să vi-l prezint. Grupul de discuții este compus din Mercedes Bresso, președintă a Comitetului Regiunilor, Fabrizio Barca, director general în cadrul Ministerului italian pentru economie și finanțe, și domnul Emil Dinga, director general adjunct al Institutului Bancar Român. Le urez tuturor bun venit și îl rog pe Ian să preia rolul de moderator. Ca și până acum, are timp de intervenție 5 minute moderatorul, apoi vorbitorii câte 5 minute și ulterior voi da cuvântul colegilor pentru întrebări și vom vedea în funcție de timp uh, unde ne vom opri. Începem acum. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu vreau să ascund faptul că rolul de moderator în cadrul unui astfel de grup de discuții reprezintă o onoare pentru mine, pentru că membrii acestui grup sunt importanți în pregătirea viitoarei politici de coeziune și politici bugetare. În primul rând, eu consider că suntem comisia care lucrează asupra priorităților în ceea ce privește perspectivele eh, financiare. Noi nu discutăm toate temele Uh, financiare, pentru că nu este posibil să facem acest lucru în decurs de două ore și nu reprezintă competența noastră, ci noi ne propunem să formulăm o listă de priorități, să analizăm această listă de priorități și să vedem care sunt consecințele pentru bugetul european și pentru bugetele naționale. Aș dori să vă reamintesc că comisia noastră se confruntă cu o provocare nouă, pentru că astăzi am primit un set nou de documente ca bază pentru prioritățile noastre. În primul rând, strategia 2020 și, și lista de priorități descrisă acolo, care arată că în viitor, aspectul cel mai important pentru Uniunea Europeană îl reprezintă creșterea. Însă, desigur, acest document introduce trei dimensiuni ale creșterii. După cum știm, creștere inteligentă, creștere durabilă și creștere inclusivă. Așadar, acest document arată că toate politicile europene de anul viitor ar trebui să se bazeze pe uh, cele trei dimensiuni ale creșterii. Următorul document uh, care ne-a parvenit uh, este revizuirea bugetară, care merge puțin mai departe decât primul, pentru că nu este vorba doar de creștere, ci de transpunerea acestor politici în buget. Știți așadar că este vizată și restructurarea bugetului și ceea ce înseamnă și noi linii bugetare. Așadar, o nouă strategie temporară care schimbă structura bugetului, ceea ce înseamnă că odată cu următoarea strategie vom avea o nouă structură de buget, ceea ce este interesant, însă face ca bugetul să fie foarte politizat. Plecând de la concluziile revizuirii bugetare, este clar că propunerea este aceea de a include politicile formulate în tratat în uh, liniile uh, care vizează priori, liniile bugetare care vizează prioritățile. În primul rând, uh, linia TNT, în, apoi politici de coeziune care reflectă și devin parte a așa numitei creșteri inclusive. Și trebuie să vă spun că acest lucru nu se încadrează în strategia 2020, pentru că aceasta, când vorbește de creștere inclusivă, se referă în special la uh, politici sociale. Când transpunem acest lucru în buget, ne referim la aproape tot ce înseamnă creștere și nu doar la politici de coeziune. Așadar, întrebarea cu care ne confruntăm este cum anume putem transpune aceste politici în structura bugetară. În primul rând, aș dori să vă întreb cum anume înțelegeți dumneavoastră această creștere inclusivă și cum anume poate fi transpusă în elemente bugetare concrete. Pentru că dacă nu explicăm acest lucru din capul locului, șansele sunt să tot reinterpretăm aceste aspecte. Așadar, un exercițiu foarte interesant. Ce vă propun eu ca un posibil răspuns la acest grup de lucru este <clears throat> să ne întrebăm dacă Uh, această creștere inclusivă ar trebui să se refere doar la politicile de coeziune. Începem așadar cu vorbitorii noștri. Primul vorbitor, <clears throat> președinta Comitetului Regiunilor, doamna Mercedes Breso. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Întâi de toate dați-mi voie să mulțumesc doamna președinte, domnei președinte Iuta Iugăr pentru că ne-a invitat să discutăm despre strategia Europa 2020 și viitorul buget al Uniunii în cadrul acestei comisii speciale care se referă la provocările politice și comitetul nostru are o comisie ad hoc care se ocupă de bugetul european și lucrăm la un aviz privind propunerea pentru această, uh, acest proiect de buget. În 2011 vom lucra și la cadrul financiar multianual și la chestiunea resurselor, care este până la urmă o problemă de fond. Prin urmare, întâi de toate, sper că vom putea avea un dialog constant, permanent cu Comisia dumneavoastră, SURE, și sper că vom putea să definim modalități de lucru comune pentru a putea face schimb de documente, schimb de păreri. Vom putea lucra împreună și astfel să elaborăm propunerile care vor fi aduse în discuție. Am să menționez un exemplu, durata cadrului financiar multianual. Comitetul a propus în 2008 modelul 5 plus 5, care, după părerea noastră, funcționează foarte bine fiindcă permite o programare pe o perioadă mai lungă și, prin urmare, permite adaptarea la strategii mai uh, mari, cum este strategia UE 2020, dar permite și o programare solidă pentru cel de-al cincelea an, care să ia în considerare de schimbarea condițiilor, dar fiindcă lucrurile evoluează foarte repede. Apoi, legătura cu strategia 2020 și structura bugetului, Uh, după părerea noastră, aceste lucruri ar trebui să fie uh, studiate într-un studiu mixt care să ia în considerare aceste trei aspecte. Autoritățile fiscale din mai multe regiuni sunt invitate să lucreze la reforma resurselor bugetului european și vreau să prezint aici sprijinul Comitetului Regiunilor în această luptă a Parlamentului de a-și valorifica noile competențe oferite de Tratatul de la Lisabona. În ceea ce privește strategia 2020, după cum a menționat domnul Olbricht, aceasta poate stimula o creștere inteligentă, durabilă și inclusivă, atunci când definim foarte bine legătura pe care aceasta o are cu celelalte politici. Deci cum va fi ea introdusă în celelalte politici. După părerea noastră, aceast, acest aspect al creșterii la trei niveluri este posibil dacă se bazează pe o guvernare la mai multe niveluri la nivelul Uniunii, la nivelul național și la nivel regional și local. Înainte de a intra în detalii, aș vrea să prezint câteva aspecte politice esențiale. Întâi de toate, vreau să amintesc că colectivitățile teritoriale realizează 70% din toate investițiile publice în Europa. E vorba de regiuni și autorități locale. Comitetul crește în cheltuieli publice europene de calitate și într-o strânsă legătură cu investițiile publice și private realizate la nivel teritorial. Acesta este un subiect important pentru că, după părerea mea, strategia UE 2020 nu va putea să fie realizată dacă nu este introdusă și în resursele proprii ale statelor, ale autorităților regionale și locale, adică dacă nu devine o strategie împărtășită la toate nivelurile și în toate bugetele care există în UE. Respingem competiția uh, de reducere în diferite posturi din bilanț și credem într-o orientare strategică și de parteneriat în cadrul bilanțului european. Propunerea care a fost făcută cu cu privire la cele contracte de parteneriat și dezvoltare este una interesantă, însă, credem noi, trebuie să fie deschisă dezbaterilor teritoriale cu regiunile și autoritățile locale. Și credem că statul trebuie să definească acest contract, sigur, dar bazându-se pe un contract încheiat cu regiuni, cu autorități locale care trebuie să fie direct implicate. Negocierile dintre Comisie și statele membre nu vor fi suficiente pentru că, așa cum am mai spus, colectivitățile teritoriale sunt cele care realizează cea mai mare parte din investiții. În al treilea rând, un buget de 1% din PIB nu poate să se ocupe de toate aspectele investiții structurale pentru dezvoltare, intervenții de conjunctură, mecanisme de intervenție flexibile în caz de urgență. E imposibil. Deci e nevoie de noi soluții în ceea ce privește intrările în buget, în ceea ce privește cheltuielile și guvernarea economică. De exemplu, considerăm că este important să se lanseze niște obligațiuni europene pentru a finanța proiecte mari cu rentabilitate economică pe termen mediu și lung. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, atunci ne vom uh, confrunta cu ce am mai văzut deja, și anume marele rețele de proiecte, de, marile rețele de transport europene sunt proiectate, dar nu sunt realizate în practică, fiindcă statele nu dispun de fonduri, disponi, nu dispun de fonduri și fondurile europene nu sunt uh, disponibile, nu sunt suficiente. Prin urmare, această posibilitate a obligațiunilor europene care să financeze proiectele pe termen lung, dar care să aibă și un randament diferit, este o posibilitate foarte importantă. Subiectul resurselor proprii este unul important Comitetul nu are păreri preconcepute în ceea ce privește cele șase propuneri ale Comisiei. Vom evalua impactul teritorial al acesteia uh, individual. Însă, deocamdată, ne interesează taxele europene care au legătură cu dezvoltarea ecologică verde, cu condiția ca fondurile colectate să fie direct dirijate către proiecte care să asigure protecția mediului, uh, eliminarea riscurilor sau intervenții în caz de dezastre. Și în acest caz, Iuta vorbea despre taxe legate de ecologie, dar investițiile respective trebuie să aibă legătură cu aceste opțiuni politice, dacă nu vor deveni niște taxe ca oricare altele. Vă reamintesc de asemenea consolidarea mecanismelor financiare ale Fondului European de Solidaritate, ca exemplu. Acest lucru ne demonstrează că deciziile legate de buget vor avea un impact asupra vieții cetățenilor și asupra percepției lor cu privire la valoarea adăugată europeană. Există mari provocări politice aici și succesul ne va arăta în ce măsură am putut să realizăm planul politic din tratatul de la Lisabona, și anume instituții mai puternice, politici, uh, dirijate către teritorii și consolidarea cetățeniei europene. Am să mă opresc aici cu aceste prime declarații și mai târziu am să încerc să intru în subiectul propriu-zis pe care ni l-a prezentat domnul Olbricht în calitate de coordonator și anume cum să conectăm la cele trei dimensiuni ale creșterii propuse în UE 2020, dar cum să conectăm la această structură diversele politici existente. După părerea mea, această conectare este posibilă, dar este posibilă dacă prin intermediul sistemelor de pacte se pleacă încă de la început cu angajare a tuturor nivelurilor de guvernare din Europa. Dacă toți împreună ne concentrăm pe cele trei dimensiuni ale creșterii, care au conotații și instrumente diverse, dar care, fără îndoială, sunt sau pot fi împărtășite de noi toți, atunci cred că putem reuși să avem, să facem în același timp un pas înainte în dezvoltarea economică a Europei, luând în considerare și celelalte obiective. Și anume, această includere, această convergență a tuturor regiunilor europene către niveluri acceptabile de venit și de calitatea vieții. Doar așa putem avea o creștere a durabilității protecției mediului, subiect care permite dezvoltarea durabilă a teritoriilor. Este vorba de teritorii și politici care au potențiale de dezvoltare enorme dacă sunt bine gestionate și, fără îndoială, dezvoltarea inteligentă, bazată în acest caz pe tehnologiile de comunicare, are posibilități de creștere foarte mare din punct de vedere economic. Însă, acest lucru este posibil doar dacă există un sistem de multiguvernare încă de la început. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă președinte. Sigur, întrebarea mea de la început nu se referea la nume, la titluri, ci la consecințe. Când introducem ceva concret în buget, trebuie să vedem care sunt consecințele asupra tipurilor de investiții care pot fi făcute cu această parte a bugetului sau altă parte. Deci nu mă interesa teoretic, ci această chestiune practică a consecințelor. Ieri, în primul grup, unul dintre vorbitori a spus că n-ar trebui să uh, amestecăm competitivitatea cu coeziunea și că ar trebui să ne axăm pe excelență și pe creșterea prin inovare și coeziunea trebuie să fie atunci când vrem să ne alăturăm celorlalți. Deci a fost o abordare foarte clasică, foarte coerentă a coeziunii, dar asta s-a spus ieri. Și acum încercăm să răspundem din punctul de vedere al vorbitorilor noștri extrem de bine informați cum stau lucrurile. Și am să-l rog pe Fabrizio Barca să încerce să răspundă la această întrebare. Aveți cuvântul. you're very interesting. Mulțumesc. Am citit documentul de reflexie foarte interesant și mi s-a părut deosebit de plin de provocări. Vreau să fac o prezentare. În primul rând este nevoie pentru tehnologii de vârf, de o strategie clară a Uniunii Europene și de politica de coeziune, așa cum este concepută de tratat, economică, socială și acum teritorială, și poate fi această, economie, această politică de dezvoltare cu condiția să fie destul de dezvoltată și de reformată ca să îi se amelioreze eficiența. Comisia a propus o adevărată reformă a politicii de coeziune bazată pe trei factori. Le cunoașteți concentrare, condiționalități și obiective măsurabile. Dar nu vreau să mă opresc aici. Asta este situația actuală. Asta uh, avem acum. Acestea sunt datele problemei. Și eu am trei mesaje. Am să vi le prezint pe scurt și după aceea Uh, vreau să vă spun că acestea merg mult dincolo de creșterea inclusivă și se îndreaptă către cinci obiective. Those are slogans for me. The three objectives, the three... Cele trei obiective clare ale strategiei 2020. Apoi, în al doilea rând, care este relația cu strategia 2020? Trebuie să fie complet uh, coerente cu și independente de metoda deschisă de coordonare care se transpune în programe naționale. Și în al treilea rând, toate acestea sunt corecte, însă mi-aș retrage afirmațiile dacă reforma politicii de coeziune nu se efectuează pentru că aici este vorba de uh, politica de coeziune, așa cum s-a propus reformarea acesteia. Trei afirmații așadar. Nu ne plac cuvintele cheie, în special nu atunci când uh, e vorba de buget. Bugetul este o chestiune serioasă și eu consider că cele cinci obiective ale Consiliului sunt foarte clare. Le cunoașteți, nu le voi repeta. Așadar, cele cinci obiective cu ținte clare. Pentru toate aceste cinci obiective, Uniunea Europeană a stabilit obiective uh, cheie și a rugat statele membre să stabilească obiective naționale. În cazul celor care vizează creștere, s-a spus alegeți uh, cel care vă place. Însă, toate aceste obiective trebuie urmărite prin politicile de coeziune. Politica de coeziune vizează atât includerea socială, cât și competitivitatea, pentru că este șansa de a da tuturor uh, regiunilor din Europa uh, posibilitatea de a se alinia și de a obține cea mai bună creștere. Așadar, dat fiind aceste aspecte, politica de coeziune trebuie să-și păstreze o rubrică separată în buget. Și a doua consecință este că nu ar trebui inclusă niciun, nicio temă importantă, relevantă pentru creștere, nici măcar infrastructură. Nouă tuturor uh, ne plac aceste rețele transeuropene, pentru că acestea reduc uh, costul unitar în ceea ce privește mobilitatea persoanelor, dar și a întreprinderilor. Acesta a fost primul meu mesaj, însă strategia 2020 e atât de amplă și cum anume reușim să o concentrăm. Eu cred că acest lucru nu se face prin uh, cineva de la Bruxelles care decide cine să facă ce, ci trebuie ca regiunile, statele să aibă niște opțiuni. A doua afirmație. Valoarea adăugată a unei politici de coeziune politica de coeziune are un avantaj uh, asupra metodei deschise de coordonare. În primul rând, poate integra atât la nivelul Comisiei cât și la nivelul statelor membre prin diferitele politici sectoriale și uh, fonduri uh, aceste aspecte astfel încât uh, sistemul să fie mai deschis. Apoi, ajustările structurale care sunt necesare în toate regiunile pentru ca politicile să fie o reușită. În cazul politicii de coeziune, nu sunt doar angajamente politice retorice, pentru că odată cu reforma, dacă aceasta se va efectua, vor deveni condiții obligatorii și dacă nu se efectuează aceste ajustări pe care dumneavoastră le alegeți, dumneavoastră în statele naționale, nu noi de la Bruxelles, nu veți uh, obține bani din aceste fonduri de coeziune. În al treilea rând, resursele umane sunt fundamentale pentru politica de coeziune și ne putem baza pe competența teritorială a departamentelor generale din cadrul Comisiei <clears throat> și a directoratelor generale sectoriale, ceea ce reprezintă un, o tranziție foarte importantă. Și nu în ultimul rând, în cadrul reformei, mereu mă refer la reformă, se construiește un sistem de obiective și de indicatori, care nu se impune de sus în jos, dar este gestionat de o comisie consolidată care să se asigure că Parlamentul European, Consiliu, etc. Uh, are acces la date statistice relevante. Aveți uh, prezentarea mea, nu voi putea să o detaliez în totalitate, însă am enunțat acolo care este relația însă între procesul de reformă națională și Uh, procesul de reformă a politicii de coeziune. Este vorba de un proces uh, coerent și nu un proces impus. Mai am 10 secunde la dispoziție și le voi împlă cu anunțul următor. Voi fi foarte direct. În negocierile precedente au existat încercări de a reforma politicile de coeziune, însă nu a mers pentru că au fost uh, blocate chiar și de statele uh, contributoare nete care au preferat să nu aibă garanții în ceea ce privește cheltuirea banilor, asta doar pentru că nu vroiau ele însele să ofere garanții. Mai sunt și state membre care încă mai afirmă și astăzi că nu au nevoie de idei, instrucțiuni de la Bruxelles, pentru că știu mai bine cum se uh, face politica regională și de coeziune. Însă, se schimbă guvernele și a doua zi uh, politicile respectivei țări sunt complet schimbate. Așadar, dacă s-ar fi discutat aceste politici cu Bruselul, ar fi fost poate util să faci parte dintr-o astfel de rețea. Și un ultim comentariu. Eu cred că e momentul să efectuăm această reformă și lucrurile bune pe care le-am spus despre politicile de coeziune le-aș renega dacă acestea sunt diluate și eu cred că dumneavoastră de aici ca și reprezentanți ai cetățenilor europeni, sunteți uh, în măsură să monitorizați această implementare astfel încât să vă asigurați că uh, ceea ce spunem noi acum aici devine și realitate. Mulțumesc! Acum aș dori să vă întreb cum rămâne cu băncile cum uh, privesc uh, oamenii din sistemul bancar această situație. Permiteți-mi așadar să vă prezint uh, pe domnul Emil Dinca din partea Institutului Bancar Român. Aveți cuvântul așadar. Thank you very much. Mulțumesc. Ca să transmit mesajul mai adecvat, vă rog să-mi permiteți să vorbesc limba mea maternă, limba română. Voi începe cu tratarea chestiunii ridicate de domnul Olbrich. Mi se pare într-adevăr că este fundamentală, întrucât prezentarea mea va putea fi difuzată și o veți putea consulta. Voi extrage din uh, ceea ce am pregătit pentru astăzi doar ceea ce este legat de această întrebare, de această problemă. Într-adevăr, în opinia mea, coeziunea este un obiectiv de natură socială și trebuie să rămână așa. Mijlocul prin care poate fi atinsă coeziunea este însă de natură economică. Certitudinea atingerii obiectivului social trebuie să fie dată de acest mijloc economic. După părerea mea, acest mijloc este sustenabilitatea creșterii. Să observăm că strategia Europa 2020 asigură creșterea pe diverse ținte, fără însă să facă referiri concrete la sustenabilitatea acesteia. Aș propune în mod asemănător cu conceptul de flexicurity, poate un concept autoiterativ și anume SES cohesion, sustainability plus cohesion. SES cohesion, like flexicurity o autoiterativitate în, sengur, în sensul că sustenabilitatea creșterii conduce la coeziune, coeziunea alimentează ulterior această sustenabilitate. Aceasta este o primă opinie pe care vă prezint. În al doilea rând, s-a ridicat problema dacă cumva cele trei obiective ale politicii de coeziune curente în Uniunea Europeană ar trebui sau nu să fie menținute. Convergența, competitivitatea regională și ocuparea și cooperarea teritorială europeană. După părerea mea, cele trei obiective nu sunt omogene. Unul dintre ele, și anume convergența, le implică și pe celelalte. În consecință, întrucât obiectivele politicii de coeziune trebuie să fie independente două câte două, necontradictorii două câte două și să fie complete în sensul să asigure obiectivul final, cred că, de fapt, cele trei obiective ale politicii de coeziune ar trebui să fie următoarele. Convergența, economică, teritorială și socială, bineînțeles, productivitatea, care nu este prevăzută în strategia Europa 2020 și care asigură, de fapt, sustenabilitatea despre care vorbeam mai devreme, și, desigur, sustenabilitatea. În acest sens și legat de asta, cred că este posibilă o schimbare în viitor în ceea ce privește politica de coeziune, și anume, ea ar trebui să se concentreze, cred, pe productivitate. De ce? Fiindcă ocuparea singură, ținta din strategia Europa 2020, nu este suficientă. Poți să am o ocupare largă cu o productivitate mică. Poate că statisticienii ar trebui să imagineze un indicator statistic care să semnifice concomitent ocuparea și productivitatea. Dau și o sugestie. De exemplu, raportul dintre produsul intern brut și populația în vârstă de 15-64 de ani, vă rog să observați că acest indicator este produsul dintre rata de ocupare și productivitatea ocupării. Asta ar fi, ar fi un indicator agregat care ar mișca creșterea economică spre politica de coeziune. Cum spuneam, ocuparea exprimă coeziunea economică. O altă idee pe care aș vrea să o ridic aici, legat de buget, de structura bugetului european. Cunoaștem cu toți raportul la Masur, Cunoaștem dezbaterile care se, există și acum pe sistemul de resurse proprii. Poate că un grup de lucru dedicat ar putea identifica o bază de impozitare comună europeană, relativ constantă, care să nu migreze între state, care să fie observabilă și care să fie o funcție de gradul în care un stat beneficiază de integrare. Fiindcă de gradul în care un stat beneficiază de integrare, de statutul de stat membru, ar trebui să depindă și contribuția acelui stat la bugetul european. S-a pus problema între uh, uh, direcțiile pe care le-am primit pentru a fi dezbătute cum anume ar ar trebui asigurată sinergia dintre strategia Europa 2020 și programele naționale de reforme. Aș vrea să propun următoarea idee. Dacă s-ar putea calcula o contribuție echivalentă a statelor, și se poate, la țintele strategiei Europa 2020, atunci poate că alocările bugetare naționale ar putea să fie ajustate cu această contribuție echivalentă în felul acesta, statele naționale ar putea fi în mod suplimentar stimulate să participe la îndeplinirea eh, strategiei Europa 2020. În finalul intervenției mele, aș vrea să accentuez ideea care este prevăzută în strategia Europa 2020, că nicio politică europeană nu ar trebui să se desfășoare fără a avea în vedere țintele strategiei. Ca urmare, strategia Europa 2020 ar trebui să fie un master plan, inclusiv pentru bugetul european, uh, așa cum am spus. Uh, s-a pus de asemenea problema dacă bugetul european ar trebui concentrat 100% sau într-o proporție oricât de mare pe țintele din strategia Europa 2020. Părerea mea este că da, răspunsul este afirmativ și poate că n-ar fi inutil de analizat un nivel zero al NUTS NUTS 0 eventual, care să se refere la acest proces emergent, așa cum înțeleg eu lucrurile, de a se structura anumite macroregiuni, macroregiuni care pot cuprinde mai multe state, de exemplu euroregiunile care așa cum funcționează și care ar putea fi motoare sui generis privind coeziunea economică la nivelul european. La dezbatere eventual am să detaliez ceea ce am uh, transmis. Vă mulțumesc. Yes, so uh, after the three panel speeches, we... După aceste intervenții, trei intervenții echilibrate, vedem că există niveluri diferite de discuții. Una se referă la locul, aș, așa numitul loc al politicii de coeziune între politicile europene, care ar trebui să se reflecte în buget și, evident, întrebarea este cum uh, va fi legată această reflectare cu strategia 2020. În al doilea rând avem metoda. Evident, e imposibil să separăm uh, aceste două chestiuni. Intervenția domnului Barca s-a referit la schimbarea politicilor care se bazează pe metodă. Concentrare, condiționalitate, guvernare uh, multinivel, e vorba deci de metoda prin care se face schimbarea. Și acum a sosit momentul ca dumneavoastră să puneți întrebări. Avem 20 de minute la dispoziție pentru această sesiune de întrebări și răspunsuri. Deschidem discuțiile. Am deja o scurtă listă. Constanțe Creel și apoi Helga Trüppel. Da, mulțumesc. Că două întrebări din partea mea și o observație. În primul rând aș dori să-i mulțumesc domnului Fabrizio Barca pentru faptul că a evidențiat în mod foarte clar cât de aberantă este legătura între creșterea uh, inteligentă, uh, inclusivă, etc. și politicile de coeziune. Eu redactez un aviz din partea Comisiei în acest sens și mi-ar servi o recomandare din partea dânsului în sensul uh, utilizării celor trei atribute pentru politica de coeziune, pentru că unii încearcă să utilizeze tocmai aceste trei atribute ca și cuvinte cheie pentru a distruge bugetul uh, politicii de coeziune. O a doua întrebare pentru doamna Breso în uh, Comisia Regională, se consideră că ar trebui să existe o perioadă minimă de șapte ani pentru următoarele perspective financiare, ceea ce ni, se, ni s-a cerut și de către regiuni. Și dat fiind faptul că strategia de la Lisabona deja a cam uh, eșuat, iar în perspectivele financiare actuale până în 2013 am alocat niște fonduri <clears throat> și începem acum cu perspectivele uh, financiare de după 2013 și alocăm niște fonduri pentru strategia 2020, o mai facem și în două cincinale, ar uh, constitui un amalgam care nu l-ar mai înțelege nimeni. De aceea, întrebarea mea este dacă și în Comitetul Regiunilor se mai discută această temă. Iar în uh, ceea ce privește alăturarea dintre politici de coeziune și uh, productivitate, cred că este o viziune cam îngustă, însă aceste aspecte nu putem să le discutăm uh, în totalitate astăzi. Mulțumesc, Helga Trüppel. Um, mulțumesc, Iuta. Aș vrea să mă refer la materialul distribuit de domnul Barca pe al patrulea slide spune că termenii intelig- creștere inteligentă, sustenabilă, sunt mai degrabă literatură și ar trebui să revenim la cele patru uh, valori care sunt uh, determinate. Îmbunătățirea condițiilor pentru inovare, cercetare și dezvoltare, îmbunătățirea nivelurilor de educație și îndeplinirea obiectivelor privind schimbările climatice și energia. Dat fiindcă sunt un membru al verzilor în Parlamentul European, există o legătură foarte strânsă între inovare și schimbări climatice, sau mai degrabă economie cu emisii scăzute sau fără emisii de carbon pe viitor, fiindcă, până la urmă, asta este baza problemelor noastre și, din punctul meu de vedere, este esențial să facem legătura între durabilitate și inovare și schimbări climatice. Dacă avem altfel de inovări, fără aceste obiective legate de climă, ajungem la probleme. În strategia de la Lisabona nu au existat astfel de schimbări clare și m-am gândit că între timp um, lucrurile au evoluat și am înțeles că trebuie să facem o legătură între obiectivele climatice și um, inovațiile pe care dorim să le avem, și anume reducerea de CO2, reducerea altor emisii toxice prin urmare, cred că e bine să spunem foarte clar că strategia 2020 are aceste obiective de a stabili legătură între inovație, durabilitate și schimbări climatice. Dacă nu, cred că mai degrabă ne-am întoarce spre strategia de la Lisabona. Și în ceea ce privește principalele întrebări, uh, care este adevărata combinație între obiectivele strategiei 2020 și nivelurile statelor membre? Dacă acestea nu sunt pregătite să se implice în proiecte legate de fondurile structurale și de coeziune pentru a îndeplini aceste obiective, nu avem cum să reușim. Și trebuie să vedem care este condiționalitatea la nivelul statelor membre și cum se măsoară succesul. Ce înseamnă succes în acest domeniu și cum se măsoară el. Poate puteți să vă referiți la asta în răspunsurile dumneavoastră. Danke Helga, jetzt Kinga bitte. Mulțumesc, Helga. Kinga are cuvântul. Eh, Mulțumesc foarte mult. Cred că discutăm unul dintre cele mai importante aspecte ale strategiei 2020, relația aceasta dintre buget și strategia 2020. După părerea mea, a fost punctul cel mai slab al strategiei de la Lisabona. Sloganele erau foarte frumoase, dar nu erau politici de implementare clare. Credeți că cu toți așteptăm acest lucru. M-am bucurat să aud că politica de coeziune trebuie să acopere toate cele cinci obiective. Cel mai rău lucru pe care l-am putea face este să introducem bugetul în căsuțe separate. Să spunem, avem obiective și fiecare cu bugetul său și o să vedem ce rezultă de aici. Nu o să rezulte nimic dacă protejăm așa. Cred că asta toată lumea știe foarte bine. Adevărata întrebare care trebuie pusă și pe care o și pun toți colegii noștri este cum să se facă implementarea. Ați spus că există obiective teritoriale și există uh, priorități teritoriale. La nivel european avem aceste grupuri de intervenție, aceste task force-uri. Există o este o construcție destul de slabă, dar a fost deja formată și cred că e bine să nu disecăm bugetul în proiecte care nu sunt legate între ele. Și cred că aceste forțe de intervenție ar trebui să încerce să reunească aceste obiective. Apoi, trebuie să vedem cum lucrăm cu diferitele niveluri de guvernare, regional, local, național și european, nu avem structuri similare pentru restructurarea obiectivelor și încă mai există această segmentare a bugetului pe proiecte. Și cred că trebuie să hotărâm cu privire la priorități și să lucrăm mai mult la structuri între diferitele niveluri de guvernare prin intermediul acestor grupuri de lucru. De asemenea, trebuie să avem în vedere semestrul european, care nu avea în vedere acest gen de obiectiv, dar există posibilitatea de a armoniza nivelul național și cel european. Însă trebuie să lucrăm la structuri și la proceduri mai mult pe viitor. Asta ar fi o propunere pentru colegi. Mulțumesc. Ja, vielen Dank. Um, Elisa? Mulțumesc, Oh, Thank you very much. I think Mulțumesc foarte mult. Cred că este o chestiune crucială pe care o abordăm. Întrebarea mea se referă la compatibilitatea între pachetul la care lucrăm în momentul de față cu privire la guvernanță economică, care solicită o bună coordonare din partea statelor naționale, mai ales în condițiile în care uh, marea majoritate a statelor membre există un trend recensionist în care guvernele încearcă o restructurare a cheltuielilor, iar uh, pe de altă parte, se impun penalități pentru încălcarea obiectivelor de deficit. Pe de altă parte, nu mi se pare că există o protecție suficientă pentru contribuțiile naționale în vederea atingerii obiectivelor 20-20, pentru că anumite țări, atunci când și-au redus sau restructurat cheltuielile, au operat reducerile necesare în toate uh, domeniile, fie că vorba educație, sănătate, infrastructură, etc. Iar uh, pe de altă parte, diminuarea um, corespondentului la nivel național a fondurilor structurale. Acum, Uh, fondul de 347 de miliarde nu a putut fi cheltuit în totalitate pentru că anumite țări au probleme cu contribuția proprie. Și este o problemă reală pentru că asta va face ca divergența să crească. De aceea, fie avem la nivelul bugetului european niște programe orizontale care să compenseze aceste dezechilibre structurale care sunt în creștere, pentru că altfel nu văd cum anumite țări, în special cele din zona euro, vor putea să reducă decalajul și să participe la Agenda 2020. M-ar interesa părerea membrilor grupului de discuție în această chestiune. Mulțumesc. Ultimul vorbitor acum, Josef Manuel. Președinte, eu gostava că o panel desse mais... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori ca experții să ne ajute să înțelegem care trebuie să fie structura viitorului cadru financiar multianual. Putem continua cu categoriile actuale sau preconizați o altă organizare? Sau credeți că fiecare categorie trebuie să răspundă unei priorități? Creștere inclusivă, inteligentă, durabilă? Pe scurt, ce structură preconizați pentru viitorul cadru financiar multianual? În ceea ce privește durata acestuia, eu cred că trebuie să dureze 10 ani cu o uh, revizuire obligatorie la 5 ani. Astfel, astfel vom avea uh, o abordare instituțională, dar și statele membre se vor angaja să uh, facă revizuirile necesare. Atunci când vorbim de strategia 2020, acest Uh, cu caracter simbolic, cred că ar trebui să ne gândim la un cadru financiar multianual care să fie un cadru tot de șapte ani, ca și cel anterior, pentru că avem strategia 2020 cu un cadru financiar de cinci ani. Și deci nu e vorba de obiective fixate pentru 2020. E fie șapte ani, fie zece ani. Și un alt aspect foarte important, după părerea mea, și nu numai pentru cadrul financiar, financiar actual, care este încă în vigoare, ci uh, se leagă și de viitorul cadru financiar multianual. E vorba de un angajament sporit și eu cred că acesta este uh, dependent de transparență, pentru că nu știm altfel unde se duc banii, căror proiecte sunt banii destinați. Și nu numai pentru Uh, nați. Trebuie să știm și ce proiecte au fost adoptate și cum sunt executate. Eu cred că de la bun început se găsesc în uh, nivelul uh, NATS cel mai mic, adică NATS 3. Și conceptul de NATS 0 eu nu l-am prea înțeles. Cu programe pentru mai multe state membre, dar nu știu dacă este vorba aici de cooperare teritorială sau nu. Și apoi, încă o chestiune pe care eu o menționez mereu. Ce metodologie susțineți dumneavoastră și preconizați pentru viitorul cadru financiar multianual? Se definește mai întâi o sumă și după aceea se eh, repartizează prin metodologia top-down, de la vârf spre bază, sau ne fixăm întâi prioritățile și apoi pentru fiecare prioritate și pentru fiecare acțiune definim o sumă. Și deci adunăm toate aceste cifre și astfel ajungem la o sumă finală. Deci, care este metodologia pe care o susțineți dumneavoastră pentru viitorul cadru financiar multianual? Mulțumesc! George Savrakakis. Uh... Totuși, o ultimă intervenție, George Savrakakis. Însă cu asta uh, încheiem runda de întrebări. Uh, Mulțumesc. Dacă l-am înțeles corect pe domnul Dinga, obiectivul care vizează ocupare ar trebui înlocuit prin, într-un obiectiv care să măsoare productivitatea dacă am înțeles eu corect. Eu cred că cei indicatori totuși sunt un fel de oglindă pentru alte realități. Poate puteți detalia aici puțin ca să înțelegem mai bine la ce vă referiți. Uh, Înainte să dau cuvântul vorbitorilor, And of course, let's... Vreau să le dau cuvântul în direcție inversă și aș vrea să facem mai întâi un fel de experiment mental. Prima întrebare, dacă strategia 2020 este o strategie pe 10 ani sau pe 5 ani? Dacă e o strategie pe 10 ani, înseamnă că începe acum, cu bugetul pe care îl avem. Sau e vorba de o strategie care va începe odată cu noul buget și pregătim noile bugete pentru noua strategie? Eu cred că strategia 2020 e o strategie pe 10 ani și că începe acum. Și noi subliniem dimensiunile, prioritățile, obiectivele și trebuie să acționăm acum. În sigur că întrebarea este cum putem să ne modificăm politicile și bugetul în viitoarele perspective ca să le facem și mai eficiente. Dar cred că fără să răspundem la întrebarea despre ce e vorba, trebuie să spunem că atunci când se schimbă structura bugetului, sunt afectate politicile și se pare că strategia 2020 va începe în 2014. Haideți să începem acum cu experții noștri în direcție inversă. Întâi, domnule Emil Dinga, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Mă voi referi punctual la patru probleme care au fost ridicate. Trei mi se adresează direct, una este generală. În legătură cu îndoiala privind, legătu- eh, privind conexiunea dintre productivitate și eh, coeziune, incluziunea socială, care este un obiectiv al politicii de coeziune, implică, desigur, calitatea vieții, este evident. Calitatea vieții implică și timp liber, deoarece realizarea personalității umane se realizează, se face și mai ales în timpul său liber. Asta implică productivitate. Eu nu am avut în vedere un concept îngust, pur economic al productivității, ci un concept larg de eficacitate a acțiunii economice. Atunci când am propus ca productivitatea să fie legată de ocupare, m-am gândit că o ocupare largă la o productivitate scăzută nu are mari șanse să asigure incluziunea socială, deci nivelul de trai, calitatea vieții și așa mai departe. Uh, nici invers, o productivitate mare care își permite să nu uh, uh, conducă la o ocupare înaltă, de asemenea conduce la dezincluziune socială. Acest indicator statistic pe care l-am propus, dar nu este vorba de un indicator de cuantificare, este vorba de un concept aici, ca ocuparea și productivitatea să fie luate la pachet în legătură cu uh, nuț zero. sigur, este un, uh, o metaforă, un concept, mă gândeam la situația în care uh, Chiar ca urmare a cooperării teritoriale, este vorba de euroregiuni, desigur, se pot crea anumite zone geografico-economice, sociale chiar, care uh, au o dinamică mult mai accentuată și care ar putea constitui locomotive sau motoare de creștere economică și chiar de incluziune socială. Sigur că în perspectivă am putea gândi și o uh, asemenea uh, structurare regională, mai ales că regiunile de dezvoltare, cum știm, sunt naționale și deseori criteriile de structurare a lor nu sunt omogene la nivelul Uniunii Europene. Cea mai importantă întrebare care s-a pus aici se referă, după părerea mea, la modul în care va fi structurat bugetul uh, relativ la țintele strategiei Europa 2020. Eu sunt de acord cu ceea ce a spus aici uh, uh, doamna Kinga Ionț și anume că bugetul este un mijloc, acest lucru este evident. Ce aș face eu ca expert? aș avea alături de bugetul european o strategie bugetară europeană în care am obiectivele de natură economică, de natură socială, de natură teritorială. În buget, structurarea cheltuielor aș face-o numai pe mijloace. Un mijloc, cum a spus doamna Kinga aici, nu trebuie alocat unui singur obiectiv. Un mijloc poate să aibă efecte pe mai multe obiective. Legătura, deci, de, de, dintre un mijloc bugetar nedestinat punctual și ținta finală o face acea strategie despre care discutam. Deci am o strategie cu obiective finale și un buget cu uh, capitole de cheltuieli nealocate punctual pe ținte. Și aș avea o hartă, un fel de matrice, de la mijloace la obiective. Așa văd eu lucrurile. Vă mulțumesc. Uh, <clears throat> as far as I understand... Din câte am înțeles, după cum vede domnul Fabrizio Barca lucrurile, este ca integrarea să devină realitate. există patru puncte. Unde aș introduce politica de coeziune? Acolo unde este, ca parte separată, aș adăuga termenul development. Dezvoltarea a fost o greșeală să nu adăugăm, fiindcă la asta se referă până la urmă această politică. În ceea ce privește durata, diferitele instituții europene sunt gata, după părerea mea, să treacă de la 2020 la 2024 și atunci ne putem gândi la un 5 plus 5 dar, din uh, punctul meu de vedere, trebuie să se respecte cinci cerințe. În primul rând, reforma pentru politica de coeziune, de care vorbim acum, să fie atât de eficientă încât să nu aibă nevoie de modificări pe intervalul 2014-2024, apoi resursele financiare să fie alocate cu certitudine pentru cel puțin șapte ani, chiar dacă alegem 5 plus 5, pentru că 5 e prea scurt pentru multe dintre proiecte. În al treilea rând, o parte relevantă a ultimilor trei ani și a o resurse să aibă legătură cu resursele din primii șapte ani și patru, un adendum la contractul între statele membre, regiuni și comisie să fie scris, scris la sfârșitul celui de-al cincelea an. Cerințe dure, dar um, necesare pentru a trece de la 2020 la 2024, sfârșitul perioadei de această viziune sfârșitul acestei perioade vizionare. Care sunt uh, cele trei argumente? În primul rând, nu putem să modifica la ce se referă dezvoltarea. Înseamnă dezbateri uh, internaționale, lucruri la nivelul politicilor care acoperă chestiunile ce țin de eficiență și de eficiență durabilă pe termen lung și includziune socială. Astea nu se pot schimba. Astea sunt, nu le putem modifica și dacă am dori. În al doilea rând, caracterul novator al politicii se referă la niște rezultate clare, obiective clare, indicator clar. Noi avem indicator pentru trei slogane, ci avem indicator pentru cinci obiective aprobate de Consiliu. Și în al treilea rând, un răspuns mai complex ar fi următorul politica aceasta este complexă. Avem un program. Avem trei sau cinci obiective diferite care sunt legate între ele așa cum ați spus, legăturile acestea dintre inovare și durabilitate, de exemplu. Și doar o politică ce le acoperă pe toate poate să îndeplinească următoarele rezultate. Să existe priorități tematice separate, astfel încât să existe intervenții distincte în care să spunem, această intervenție este dirijată spre inovare, aceasta este dirijată spre capital, aceasta este dirijată către schimbări climatice. Trebuie să se facă această diferențiere, dar trebuie să le luăm în considerare și pe celelalte două, la fiecare politică. De fiecare dată când avem un, obiect, un proiect, practic există constrângeri și doar dacă păstrăm aceste trei elemente împreună, putem îndeplini dorința noastră, adică obiective separate, dar legătură din punct de vedere al responsabilității. Doar așa putem avea un efect de durată asupra durabilității. Apoi, în al treilea rând, cum putem ști că lucrurile vor fi diferite? Condiționalitatea și uh, posibilitatea de măsurare obiectivelor sunt cele două piloane. Am un grafic în prezentarea mea și dacă vă uitați la acel grafic, la procesul politic de coeziune pe stânga, vedeți că există aceste două momente de vârf unul la nivel european, când într-un cadru strategic comun se, stabilește, se stabilesc principiile condiționalității, care trebuie să fie principii pentru toate statele europene, deci trebuie să fie suficient de generale încât să nu reflecte o anumită cultură, anumite condiții sau contexte particulare și se vor adresa acestor orientări integrate. Trebuie să fie aliniate la acestea, deci nu să depindă de ele, ci să fie coerente cu ele. Și apoi o a doua etapă, când echipele de negociere uh, care uh, integrează echipele sectoriale și teritoriale, uh, redactează sau elaborează aceste contracte cu regiunile. După părerea mea, aceste contracte trebuie să fie convenite simultan pentru a ne asigura că suntem compatibili cu diferite aranjamente constituționale. Nu putem avea astfel de contracte dacă regiunile nu sunt de acord în această Europa atât de diversă. Și în acele negocieri, principiile cheie stabilite pentru Europa devin niște condiții obligatorii care rezultă din negociere. Deci, adică nu vă dau banii și nu acceptăm banii dacă nu se garanteze niște obiective. Asta ar fi o primă garanție. O a doua garanție se referă la indicatorii de rezultate. Structura este pe trei niveluri. Avem indicatorii de rezultate pentru Europa, atât obiectivele legate de titluri, cât și uh, niște indicatori concreți de rezultate. Apoi, rezultatele legate de contractele de dezvoltare care vor fi alese de statele membre în negocierile cu Comisia și apoi indicatorii de rezultate la nivel de proiect, pe care adesea în trecut i-am uitat. Indicatorii pentru comunitate reprezintă o noutate, sunt creați în multe state membre și sunt foarte simpli, nu complexi E vorba de niște cerințe simple. Oricine utilizează uh, banii contribuabililor europeni, trebuie să aibă niște obiective concrete, mă refer aici la nivel de proiect, prin care să ne spune care sunt indicatorii măsurabili de măsurare a impactului. Deci nu numărul de kilometri de drum sau de ore de formare, ci cu cât s-a scurtat distanța dintre A și B sau cu cât um, um am dat mai multe abilități oamenilor sau îmbunătățit calitatea apei. Deci la asta mă refer. Și un ultim aspect se referă la abordarea macro, fiindcă ăsta este domeniul meu. Aveți dreptate, există un schimb în prezent la nivel european pe care n-ai cum să-l eviți. Important pentru mine este, în contextul democratic, ca acest schimb să fie unul care să poată fi abordat din mai multe perspective. De exemplu, revizuirea adiționalității Asta face ca adiționalitatea să fie mai simplă, mai măsurabilă, să se măsoară la fel cum se măsoară în pactul de creștere și stabilitate, adică din perspectiva investițiilor. Asta nu e perfect, dar nimeni nu vrea să fie perfect, fiindcă dacă ești perfect, nu ești eficient. Dar toți vrem să vedem aceste cifre, să înțelegem care sunt contradicțiile și apoi să iau deciziile politice, sigur, care sunt politice, dar cel puțin vor fi transparente și responsabile. Fabrizio, Aveam o întrebare a domnului Fernandez. Nu putem uh, traduce slogane în capitole bugetare concrete, dacă vă puteți referi și la asta. Yes, but was, no, but your question is how... Da, dar întrebarea a fost cum să organizăm uh, perspectivele financiare în uh, ce fel de sistem. Îmi cer scuze, nu am vrut să detaliez uh, acest element pentru că în momentul de față nu sunt pregătit să detaliez o structură bugetară. Ce ne-am dorit însă este să avem o rubrică generală unde se încadreze toate politicile care contribuie la dezvoltare. De exemplu, rubrica 1A actuală contribuie la dezvoltare, dar și la inovare, unde însă politica de coesiune este un, o rubrică mai generală care poate să-și aducă o contribuție la toate cele trei obiective. Mulțumesc. Urmă, ultimul nostru vorbitor, acum doamna Mercedes Preso. Mersi. Mulțumesc! Am să abordez în primul rând chestiunea acelor 5 plus 5. Considerăm că un termen de 10 ani pentru proiecte și pentru organizarea programelor care sunt foarte complexe reprezintă într-adevăr un termen corect care permite să se conducă o strategie pe o perioadă de programare suficient de lungă și care în același timp permite o revizuire importantă la 5 ani pentru a ne putea adapta mai rapid la modificările care apar în mod constant în lumea în care trăim. și asta permite ca planurile să se bazeze și pe reînnoirea sistemelor comunitare, adică permite noului Parlament, noi comisii să aibă un cuvânt de spus în cea de-a doua parte a celor 5 plus 5 ani de planificare. A doua întrebare care a fost formulată de moderatorul nostru dacă începe acum sau în 2015 sau 2014, mă refer la strategia UE 2020, eu cred că trebuie să înceapă chiar acum. Adică, cred că ar trebui încă să putem să îndreptăm planificarea precedentă către obiectiv. de acest lucru poate fi făcut, dar evident trebuie să ne gândim că dacă Europa 2020 devine strategia comună a tuturor instituțiilor, deci nu doar instituțiile comunitare, ci și a regiunilor, statelor și așa mai departe, atunci asta trebuie să influențeze toate politicile, nu doar cele care țin de utilizarea fondurilor europene. Dacă nu, nu o să ajungem niciodată la rezultate. Deci și aici trebuie să începem cât de repede. Până la urmă, deci, e vorba de aderare în adevăratul sens al cuvântului la aceste proiecte europene și asta încercăm să facem și noi în Comitetul Regiunilor. Încercăm să ne introducem în um, spiritul strategiei 2020 prin tot ceea ce facem, prin toate politicile noastre, fiindcă obiectivele majore de dezvoltare ecologice, sociale, sunt uh, ceea ce este cel mai important. Inovație înseamnă, sau inovare înseamnă obiective sociale și ecologice. În ceea ce privește condiționalitatea și posibilitatea de măsurare, de cuantificare, cred că Condiționalitatea bazată pe niște indicatori simpli și măsurabili, așa cum a spus domnul Barca, este un aspect foarte important, însă ne opunem în totalitate condiționalității macroeconomice, fiindcă asta ar însemna că dacă statele nu respectă pactul de stabilitate, regiunile și în spatele regiunilor NATS 3 care vor folosi fondurile de dezvoltare rurală și agricolă la un nivel mai jos de region. deci toate acestea vor fi penalizate pentru că statul nu a respectat pactul de stabilitate și asta ar fi o încălcare clară a principiului subsidiarității și suntem uh, dispuși chiar să ducem lucrurile în uh, fața curții de justiție. Însă, Condiționalitatea reprezintă resurse disponibile pentru cei care au atins mai bine sau îndeplinit mai bine obiectivele 2020 sau obiectivele care țin de coeziune. S-a pus o întrebare și anume cum să ne asigurăm că politica de coeziune include toate obiectivele, toate cele cinci puncte menționate de domnul Barca. Cred că ideea unui document unic de programare care să includă toate fondurile, deci nu doar fondul social și cel de coeziune, dar și uh, PAC, de, fondul de dezvoltare rurală și FEDER, Credeți deci, că acesta reprezintă un bun cadru general în care fiecare să își introducă propriile priorități, luând în considerare obiectivele comune și alegând din meniul propus de comisie prioritățile sale pentru a le introduce într-un cadru global, evident după ce fiecare politică și-a stabilit propriul său cadru pentru îndeplinirea obiectivelor sale specifice. Dar dacă luăm împreună politica agricolă și o privim din punct de vedere al durabilității și al posibilității de îndeplinire a obiectivelor legate de schimbările climatice, facem un lucru esențial. Deci cadrul de planificare comun trebuie să ajute la încadrarea tuturor politicilor pe baza strategiei UE 2020 și pe baza obiectivelor stabilite de fiecare teritoriu în parte. După care, evident, pe baza acestor strategii generale va trebui ca fiecare politică să își formuleze clar propriile sale obiective specifice. Și cred că Așa vom putea să fim în același timp responsabili pentru o strategie comună la un nivel european și vom putea să o aplicăm și să o acordăm la nevoile proprii ale teritoriilor. Un ultim aspect ține de buget. Este adevărat că statele, regiunile, orașele sunt uh, limitate la diferite segmente bugetare și este foarte dificil să ne imaginăm nu doar că respect obiectivele legate de investiții din UE 2020, dar că, în general, pot să ajungă să facă investiții. Asta e o problemă și cred că un buget de 1% din PIB în UE nu este suficient pentru a ajuta la structurarea de politici având în vedere că rigiditatea actuală a bugetelor uh, regionale și naționale nu permite investiții prea mari. E o mare problemă aceasta și cred că obiectivele Uniunii Europene, chiar și din punct de vedere bugetar, ar trebui să fie un pic mai ambițioase decât creșterea de resurse proprii și posibilitatea celor euroobligațiuni, cel puțin în ceea ce privește investițiile masive care vor genera rezultate chiar și financiare, dar pe termen lung. Deci cred că și acestea trebuie să fie luate în, în considerare, fiindcă nu avem cum să ne gândim că vom îndeplini niște obiective așa de ambițioase cum sunt cele din politica de coeziune sau UE 2020, cu un buget minim și cu state care uh, se confruntă cu restricții restricții bugetare uneori foarte mari. Ne întrebăm care este realitatea în spatele acestor cuvinte, fiindcă în spatele declarațiilor trebuie să existe și niște resurse. Fără resurse nimeni nu-și poate adopta politicile și nimeni nu poate să modifice uh, situațiile cu care se confruntă. Asta este o părere pe care o împărtășim cu Parlamentul și, din păcate, mai puțin cu Consiliul și statele membre. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Eu cred că pentru acest grup de discuții a fost uh, și o concluzie foarte bună. Dacă nu încercăm să îmbinăm uh, diferitele nivele, nu vom reuși să ne atingem obiectivele în special cele ale strategiei 2020. Și vom eșua, așa cum am făcut-o și cu strategia de la Lisabona. Am spus-o și ieri, dar pot să o repet. Când spun noi, nu mă refer doar la Parlamentul European, pentru că noi suntem mer- și am fost mereu pentru această abordare comunitară și am fost și în favoarea unui acord la nivel instituțional în ceea ce privește ce anume trebuie făcut la nivel uh, comunitar și în regiuni, însă deseori blocajele au venit uh, din partea Consiliului, nu Consiliul ca întreg, ci diferite state membre din acesta. Mulțumesc participanților care au, ne-au ajutat să facem pași înainte pentru găsirea poziției noastre pe care trebuie să o prezentăm în iunie 2011, de fapt să o adoptăm în plen. Așadar, încă o dată, mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră și invit acum la prezidiu membrii următorului grup de discuții. De fapt, ne-am încadrat bine în timp.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 Liebe Kollegen, Dragi colegi, if you want to continue your conversation, dacă doriți să vă continuați conversația, vă rog să o faceți în afara sălii. Liebe Kollegen, wir sind hier. Dragi colegi, am ajuns acum la cel de-al patrulea grup de discuții Permiteți-mi să-i salut pe moderatorul nostru pentru cel de-al patrulea grup de discuții, domnul Fabian Zulek, economist șef al Centrului pentru Politici Europene. Apoi, directorul Băncii Europene de Investiții, Dominic de Croincourt. În dreapta mea, Amelie Barbier Goșar, consultant științific în cadrul Centrului pentru Strategie, pentru Strategie Analitică, apoi Kersti Caliulait, în stânga mea, Dânsa este membră a Curții de Conturi și Andraș Verteș, președintele GKI, un centru pentru studii economice. Domnule Țulec, vă revine dumneavoastră misiunea. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru invitație. Câteva cuvinte ca introducere pentru Centrul de Politici Europene. Pentru cei dintre dumneavoastră care nu ne cunoaște, suntem un grup de reflexie <clears throat> care a lucrat pe, independent, care a lucrat pentru uh, Uniunea Europeană în ultimii ani și analizăm în special gestionarea bugetului european și implicațiile tratatului de la Lisabona Așadar, o legătură destul de bună cu tema discuției de astăzi, în care ne vom concentra asupra valorii adăugate europene în practică și cum anume bugetul european poate impulsiona investițiile și cum putem asigura această complementaritate cu bugetele naționale. Eu cred că, până la urmă, întrebarea este cum putem maximiza eficiența bugetului european și cu cum putem obține cele mai bune rezultate, indiferent de cât de mari sunt fondurile pe care le avem la dispoziție. Dezbaterea până la urmă este una continuă. E suficient uh, să ne uităm la discuțiile actuale care vizează flexibilitatea și legătura cu bugetul 2011 sau uh, guvernanța economică și rolul bugetului în acest sens. Mă voi rezuma la patru întrebări majore pentru această sesiune. În primul rând, ce tip de cheltuieli ar trebui să vizeze bugetul european pentru a oferi o valoare adăugată suficientă dacă Bugetul reprezintă un instrument adecvat pentru transferuri, pentru redistribuție și dacă aceste idei ar trebui să fie predominante pentru strategia 2020 și dacă sunt compatibile cu structura actuală a bugetului. În al doilea rând, cum anume trebuie să structurăm bugetul pentru a avea cea mai mare valoare adăugată Aici uh, e vorba de simplificare, adiționalitate și flexibilitate, dar sunt chestiuni de asemenea care vizează și auditarea, birocrația și în final, ce tip de competențe și responsabilități se situează la nivel european și ce competențe revin statelor membre. A, al treilea domeniu major se referă la legătura dintre bugetele naționale și bugetul UE și dezbaterea mai amplă cu privire la guvernanța europeană, de exemplu, cum anume dezbaterea actuală cu privire la semestrul european se potrivește cu asigurarea complementarității cu bugetele naționale. Și aici se ivesc o serie de întrebări dificile. Dacă valoarea adăugată furnizată de buget într-un domeniu, de exemplu, dacă este folosit ca mecanism de sancțiune pentru a implementa consolidarea finanțelor publice și dacă acest lucru nu ar contrazice alte obiective în ceea ce privește cheltuielile regionale. Și al patrulea domeniu, ce Altceva se poate face cu bugetul european și cu instrumente asociate, precum Banca Europeană de Investiții, pentru a impulsiona investițiile și aici mă refer la investiții în sens larg, public și private și uh, sigur nu, la, nu doar la investiții financiare. Asta este o chestiune importantă în lumina crizei finanțelor publice, pentru că ne vom confrunta cu constrângeri bugetare în următorii ani. Trebuie amintit însă și faptul că la nivel european avem o istorie mixtă în ceea ce privește implicarea investițiilor sau investitorilor privați. Aici trebuie să vedem cum putem folosi mai bine acest instrument și mai eficient pe viitor. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că se investește în uh, statele membre mai slabe și ținând cont de criza financiară, nu cred că vom putea soluționa această criză dacă aceste țări nu se vor reînscrie într-un trend de creștere, însă în principal soluțiile trebuie să vină din partea acestor țări, dar și la nivel european ne revine responsabilitatea de a folosi bugetul pentru a încerca să reducem anumite dezechilibre macroeconomice. Așadar, patru întrebări majore la care vom încerca să dăm un răspuns. Voi da cuvântul vorbitorilor în ordinea înscrisă pe ordinea de zi și vă rog să încercați să vă încadrați în 5 minute. Este o temă foarte amplă, dar ar fi bine dacă ne rămâne mai mult timp de discuții. Încep așadar cu domnul de Creancur. Uh, thank you very much, Mrs. Chair, for inviting Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați invitat, doamnă președinte, domnule moderator. Aș dori să încep alocuțiunea mea cu uh, începutul problemei pe care le-ați indicat dumneavoastră, și anume pornind de la dificultățile actuale ale tuturor bugetelor, fie că e vorba de bugetele naționale, fie că e vorba de bugetul european, de a supraviețui în această perioadă de post-criză, dacă pot să-i spun așa. Ceea ce este în sine un risc pentru investiții, pentru că tentația este să se privilegieze investițiile pe termen scurt, nu lung. Acesta este aspectul bugetar al uh, acestei istorii. De partea cealaltă și băncile au probleme în a uh, se consolida, în a face curat și în a se adapta la regulamentul de la bază, reglementările de la bază privind cerințele de capital. Așadar, deocamdată nu doresc să-și asume riscuri și să facă investiții. Deci și bugetele sunt constrânse și băncile sunt constrânse. Și întrebarea este cum să folosim cel mai bine resursele disponibile de la buget și de la Banca Europeană de Investiții. Eu cred că acest, acestea sunt uh, cele două picioare, cei doi piloni uh, ai uh, uh, construcției europene în domeniul financiar, pentru că uh, e vorba și de bugete, dar și de investițiile făcute de bănci. Și eu vreau să vorbesc despre cum să folosim aceste instrumente cele mai bune și am cel mai bine. Și am trei subiecte. În primul rând, ce se întâmplă cu granturile, în al doilea rând, cum putem folosi ambele aspecte într-un fel de amestec și în al treilea rând, de ce caracteristici trebuie să ținem cont pentru ca astfel de instrumente comune să fie valoroase și să-și îndeplinească obiectivele? Primul punct, de ce să folosim granturi și credite sau credite? Și de ce mai degrabă granturi decât credite? Cred că este destul de simplu finanțarea unei investiții care să ofere profit prin granturi poate să fie riscant dacă uh, această investiție va produce un profit, înseamnă că nu-i neapărat nevoie de granturi pentru a o finanța. La fel, dacă investițiile sunt de risc mic și duc la profituri mari, nu are sens nici să se irosească resursele BEI, pentru că atunci piața va putea finanța investițiile. Așadar, am dezvoltat un cadru conceptual în care am încercat să vedem când anume putem folosi granturi, când putem folosi credite și când le putem amesteca pe amândouă. Avantajul acestei îmbinări a granturilor și a creditelor uh, este, în primul rând, efectul de multiplicare foarte mare. Ca să vă dau un exemplu, efectul de multiplicare s-a obținut în cazul produsului care se numește RSFF, facilitatea de împărțire a uh, riscului de finanțare pentru cercetare. Și ce am făcut? Am luat un milion de la bugetul european, l-am pus în provizioane la bancă pentru ca băncile să poată avea în acest fel să obține de 10 ori mai multă finanțare pentru proiecte de cercetare riscante. Și ce s-a întâmplat? În loc să finanțăm un proiect cu un milion, care ori are succes și atunci banii au fost bine folosiți, fie eșuează și atunci banii au fost pierduți, am pus același milion în provizioane, am obținut credite 10 milioane și dacă un proiect eșuează, se poate ca alte 9 să aibă succes. Acesta este doar un exemplu de efect de multiplicare, de combinare a granturilor cu credite. Cel de-al doilea avantaj al acestei abordări este flexibilitatea. Flexibilitatea în funcție de sectorul pe care dorești să-l susțin, IMM-uri, infrastructuri mari, cercetare și se pot folosi fie acțiuni, fie credite, fie alte tipuri de instrumente. În al treilea rând, nivelul de disciplină și de control. Pentru că avantajul atunci când banii trebuie să fie dați înapoi, este că există monitorizare și analiză atât a valorii proiectului și a capacității sale de a uh, produce banii care trebuie înapoiați. Este, de asemenea, o monitorizare a eficienței. Ne asigurăm că banii sunt cheltuiți pe cele mai bune proiecte. Și am acumulat oarecare experiențe legate de aceste uh, instrumente în ultimii 3-5 ani pentru cercetare, pentru infrastructură TEN, pentru IMM-uri, cu fondurile structurale putem reveni la diferite exemple mai târziu dacă doriți. În al treilea rând, vreau să mă refer la principalele caracteristici pe care trebuie să le monitorizăm și despre care trebuie să ne asigurăm că există atunci când folosim această abordare mixtă de granturi de la bugetul european și uh, credite de la Banca Europeană de Investiții. Și aș spune că sunt trei caracteristici care trebuie introduse. Simplicitate, repetiție și catalizare. Simplitatea este absolut crucială pentru că instrumentele opace știm cu toții ce uh, au produs în trecut. Uh, nu mai dorim inginerii sofisticate, vrem ceva simplu, transparent, vizibil, care să minimizeze costurile de uh, implementare, să poată fi reprodus în diferite domenii politice și ușor de controlat pentru decidenții politici. Repetiția. Aceasta este un aspect important. Atunci când oferi bani în forma unui instrument financiar, aceștia se întorc. Și noi credem că este important ca banii care se întorc să fie folosiți pentru a refinanța proiecte similare în diferite alte uh, domenii. Și acest lucru este important pentru a se spori efectul de multiplicare al bugetului limitat. Și este uh, neutru din punct de vedere bugetar, pentru că nu e nevoie de fonduri suplimentare. Se folosesc practic aceleași de mai multe ori și uh, aceiași parametri și uh, uh, criterii, aceleași criterii de verificare sunt folosiți. Apoi, catalizarea. Este important să se atragă și surse private și surse din sectorul public, să nu ne limităm la bugetul european și la BEI, ci să ne asigurăm că și alți parteneri se implică și oferă finanțare suplimentară. Există un potențial de multiplicare atunci al acestor instrumente. Obligațiunile de proiect sunt uh, un alt instrument despre care aș vrea să mai vorbesc puțin dacă aș mai avea timp, pentru că e un exemplu foarte bun, dar cred că mai trebuie să păstrăm timp și pentru întrebări mai târziu. Vreau să spun că aceste obligațiuni sunt un caz tipic de astfel de instrumente complexe, mixte și nu trebuie să fie uh, Uh, confundate cu euroobligațiunile. Ele nu au obiectivul de a uh, extinde bugetul, nu sunt obligațiunile lui Juncker care vor să uh, refinanțeze bugetul statelor membre, sunt obligațiuni de proiect. Dar am să vă explic mai târziu ce înseamnă. În încheierea acestor cuvinte introductive, vreau să spun că este foarte important să cooperăm strâns cu Comisia, ceea ce facem deocamdată, pentru a crea un cadru pentru astfel de instrumente mixte pe viitor și a asigura acest efect de multiplicare pentru resurse, pentru investiții. Și pe de altă parte este foarte important să stabilim această cooperare cu alți actori publici și privați, ceea ce facem, mai ales cu Clubul Investitorilor pe termen lung care a fost creat recent. Și cred că mă voi opri aici. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați uh, dat șansa să vorbesc acum. Mulțumesc foarte mult, am să vă dau șansa să mai spuneți câteva cuvinte și la sfârșit. Vreau să vă pun o întrebare acum, doar uh, privind către viitor, către viitorul cadru financiar multianual. Care este principalul lucru pe care Banca Europeană de Investiții trebuie să-l facă altfel decât îl face acum? Uh, Cred că este o întrebare dificilă, așa din senin, însă dacă ar fi să dau un răspuns rapid, aș spune că probabil unul din cele mai importante lucruri pe care trebuie să le uh, asigurăm este să consolidăm experiența din ultimii ani în care am făcut uneori din fericire și uneori din, din nefericire o reinventare a roții. De multe ori, în multe sectoare diferite, în multe domenii diferite, cu multe produse diferite, împreună cu comisia sau nu. Și cred că trebuie să consolidăm această experiență în câteva instrumente catalitice, simple și vizibile, care să susțină cu adevărat prioritățile uh, programul Europa 2020 în cele, cei do cele trei domenii prioritare. Și deci să susțină politicile foarte eficient și să fie și foarte vizibile pentru cetățenii Europei. Să fie vizibil că noi uh, urmăm bugetul european, fiind Banca Europeană, pentru a uh, oferi investiții pe termen lung. Mulțumesc foarte mult, doamna Barbier Goșar. It's a pleasure for me to be here today to... Este o plăcere să fiu astăzi aici și să vorbesc despre valoarea adăugată a cheltuielilor publice europene. Ne axăm pe concentrarea resurselor la nivel european pentru ca acesta să devină mai eficientă. În contextul consolidării fiscale, chestiunea cheltuielii mai efici- cheltuirii mai eficiente a fondurilor publice devine una foarte acută, fiindcă eficiența cheltuielilor publice devine o chestiune centrală. Discuția actuală referitoare la viitorul bugetului european face ca accentul să se pună pe cum să cheltuim mai bine împreună și nu cum să cheltuim mai mult împreună. Din această perspectivă, consolidarea guvernării financiare multilivel ar putea să ducă la cheltuieli publice mai eficiente. Concentrarea resurselor la nivel european trebuie să fie un instrument pentru o alocare mai eficientă a resurselor publice la nivel european. Întâi aș vrea să mă axez pe nevoia de a aborda finanțele publice și europene dintr-o perspectivă agregată. Adică, finanțele publice trebuie să fie abordate și la nivel comunitar și la nivel național pentru a înțelege exact care este situația acestei guvernări la mu- niveluri multiple a finanțelor publice europene. În acest context, bunurile și serviciile publice europene pot fi definite ca bunuri și servicii publice furnizate la nivel comunitar. Există mai mulți factori care afectează relevanța centralizării, cum ar fi responsabilitatea, cunoașterea preferințelor cetățenilor europeni, existența efectelor de spillover și chiar posibilitatea de a realiza economii de scară. Din punct de vedere economic, aceste economii de scară se referă la avantajele de cost pentru a legate de creșterea dimensiunii producției. Adică odată ce uh, randamentul crește, costul per unitate scade. Ce înseamnă concentrarea resurselor într-un fond comun? Înseamnă finanțarea cheltuielilor publice, în totalitate sau în parte. În acest context, comasarea resurselor permite să se beneficieze de economiile de scară și să se reducă costurile naționale ale unora dintre cheltuielile publice. Este un instrument pentru a utiliza resursele publice într-un mod mai eficient. În ce domenii politice, de politică este nevoie de comasarea, concentrarea resurselor. În primul rând, cercetare, dezvoltare, transport, apoi energie, securitate și apărare. De ce am ales aceste sectoare strategice? Întâi pentru că economii de scară pot fi identificate doar la cheltuielile publice eh, care consumă capital, cum ar fi infrastructură, transport, cercetare. În al doilea rând, pentru că aceste segmente sunt încurajate în strategia 2020, cu excepția securității și apărării. Și în al treilea rând, pentru că pentru unele dintre aceste sectoare politice, Există cheltuieli publice europene. Avem Eurica, Esa, EZO, la nivel european pentru cercetare și la fel și pentru securitate și apărare. Aceste zone de strategie pot să exemplifice guvernarea la multinivel. Um, asta se întâmplă deja în Statele Unite, în Canada și chiar în Elveția care este nivelul cel mai ridicat de evaluare a beneficiului comasării fondurilor la nivel european. Avem exemple deja la nivel european de concentrarea fondurilor. OCAR, Organizația Europeană pentru Armament, permite statelor membre să facă economii de scară. De exemplu, costul total a unui proiect este de 20 de miliarde de euro. 10 până la 25% din aceste costuri reprezintă costuri fixe, adică costuri care nu se repetă. Instrumente conceptuale, instalarea lanțurilor de producție sunt costuri fixe care nu variază indiferent de numărul de state membre care participă. Costurile sunt în prorata, în funcție de numărul de state care participă. Deci există și acest gen de costuri costurile pot crește până la 5 miliarde de euro dacă, o singură, uh, dacă un, sta, un singur stat participă. Dacă ar participa 5 state, aceste costuri fixe pot fi reduse până la 4 miliarde de euro pe stat. Cercetarea în ceea ce privește valoarea adăugată la nivel european se derulează în prezent. Eu mă ocup de un document strategic care va fi publicat primăvara viitoare. De asemenea, am prezentat un proiect de propunere pentru Consiliul European pentru a analiza avantajele concentrării fondurilor la nivel european, atât pentru finanțe publice, cât și pentru dezvoltare și angajarea forței de muncă în UE. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc. Într-adevăr, pentru acele economii de scară trebuie să fim eficienți la nivel european și aceasta este una dintre, acesta este unul dintre subiectele pe care um, le analizează și în Curtea de Conturi. De aceea vreau să spun încă de la început că am aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Există modificări la nivelul normelor curții de conturi care credeți că sunt uh, valabile? Doamnelor și domnilor, domnule președinte, vă mulțumesc că îmi dați șansa să uh, fac și eu această prezentare. Vreau să vă spun în primul rând că eu vorbesc aici în nume propriu, nu în numele Curții Europene de Conturi, unde se întâmplă să lucrez. Sigur că gândurile mele sunt influențate de experiența de la curte. Uh, Uniunea Europeană are la dispoziție un buget egal cu 1% din PIB-ul Uniunii Europene. Acești 140 de miliarde pe an sunt o sumă enormă în termeni absoluți și o sumă foarte mică în uh, relație cu economia europeană, E clar că trebuie cheltuiți cu grijă, însă, prin comparație cu alte bugete, poartă un mesaj clar. Statele membre uh, cheltuiesc 35% din PIB pe activități publice, Uniunea Europeană poate cheltui doar 1%. Mesajul acestor cifre este că trebuie să ne gândim bine cum să cheltuim acești bani ca să fie mai mult decât o picătură în ocean. Partea uh, dedicată agriculturii, 43% din buget în perspectivele financiare actuale, are obiectivul de a um, stimula uh, forța de muncă, tehnologia și a duce la o mai bună folosire a terenurilor pentru a permite sectorului să acopere uh, cererea fluctuantă de produse agricole în Uniunea Europeană cu profite rezonabile pentru agricultori. Este cel mai bine să se facă la nivel comun pentru a se reduce distorsiunile din intervenție și de aceea statele membre au decis să delege această activitate de la bugetele lor la nivel european. Foarte bine, cel puțin așa nu uh, ne confruntăm cu o cacofonie de politici agricole naționale concurente. Și uh, după ce se, trecând mai departe, după ce se scade partea agricole, ne mai rămân 80 de miliarde pe an în termenii perspectivei financiare actuale. Această parte din buget poate și ea să fie considerată bine cheltuită dacă se îndreaptă către obiective transversale, comune pentru întreaga Uniune Europeană și mai bine gestionate la nivel supranațional. Sunt banii aceștia bine cheltuiți? Eu cred că nu. De ce? Nu este suficient să presupunem că dacă dacă controlezi doar 1% din PIB, uh, nu încerci să intri în domenii atât de variate ale acțiunii publice, uh, așa cum se întâmplă în cazul unui buget național. Însă bugetul actual este foarte fragmentat din, merge de la susținerea acțiunilor de protecție a consumatorilor până la păstrarea copiilor neperformanți în educația de bază, de la susținerea guvernelor regionale din statele membre care încearcă să creeze căi de comunicare digitală cu cetățenii, până la organizarea de campanii împotriva consumului excesiv de alcool. Și eu sunt de acord cu cei care, ca și Andrei Sapir, cred că uh, această concentrare nu are efect. Vreau să fac o diferență între cum Uniunea Europeană stabilește regulile pentru condiții egale și Uniunea Europeană care finanțează activități care garantează aceste condiții egale. Uniunea Europeană are nevoie de reguli clare. Vreau să vă dau uh, doar un exemplu. Uh, un uh, subiect este cel mai bine tratat cu măsuri administrative și juridice destul de ieftine. Dar credeți că acestea trebuie să fie suplimentate cu propuneri de a uh, participa la difuzarea acelor, acelei sume mici obținute prin bugetul general? Eu nu cred. Astfel de planuri sunt prea scump de gestionat. Și cred că trebuie să folosim principiul subsidiarității să nu risipim banii în uh, trașe mult prea mici, principiul concentrării. Acum, aplicarea acestor principii în ceea ce privește coeziunea, eu aș împărți-o în mai multe chestiuni. Uh, bani de uh, coeziune pentru statele membre mai sărace și infrastructură de importanță supranațională. Și în prima parte trebuie să ne limităm la statele membre care chiar sunt rămase în urmă față de celelalte. Eu aș stabili obiective pentru ele și le-aș da bani ca să îi gestioneze prin bugetul lor național, nu prin schema, eh, prin schema partajată actuală care e foarte costisitoare. Și pe lângă agricultură și coeziune, eu aș introduce și cercetarea și finanțarea cercetării pentru că are o natură internațională și pentru că este marele obiectiv al Uniunii Europene de la Lisabona până la 2020. Și aș renunța la restul atunci Comisia ar trebui să răspundă pentru mult mai puțin în ceea ce privește gestionarea fondurilor și poate că chestiunea responsabilității s-ar clarifica și ar fi mai util. Vă mulțumesc pentru atenție. Sau să trec direct la răspunderea la întrebări. Cred că prin ultima mea frază v-am răspuns deja. Dacă bugetul ar fi mai puțin fragmentat și uh, gestionarea ar fi mai transparentă și mai clară, ar fi mai ușor pentru auditori să uh, vadă cum sunt cheltuite resursele actuale, care sunt acum irosite din cauza proastei gestionări, și am putea să vedem dacă implementarea politicilor a fost eficientă și am putea să facem o analiză la situației. Mulțumesc! Ladies and gentlemen, first of all, I... Doamnelor și domnilor, pentru început aș dori să mulțumesc președintei doamnei Iuta Haug pentru uh, prezidarea acestei reuniuni și uh, bună introducere făcută. Vreau să mă refer la cinci puncte. Valoarea adăugată europeană este una din bazele uh, europene. Este important nu și pentru domeniul legislativ și pentru coordonare. De exemplu, pentru consolidarea pieței unice sau uh, introducerea semestrului în cadrul coordonării. În al doilea rând, cheltuielile europene ar trebui să aducă beneficii mai mari decât în uh, situația în care aceste fonduri să-l cheltui la nivel național sau regional. Este un obiectiv greu de îndeplinit. De ce? Uh, vă voi da trei motive. În primul rând, pentru că e foarte greu de clarificat ce este valoarea adăugată europeană. Are nevoie de o structură consistentă și nu prea este palpabilă. În al doilea rând, diferitele state membre au diferite idei sau percepții asupra ceea ce înseamnă valoarea europeană adăugată. Și în al treilea rând, este foarte greu de prevăzut în planificare acest concept, pentru că cheltuielile se leagă mai mult de investimente și de proiecte și efectele sunt pe termen mediu și termen lung și a prognoza astfel de aspecte este foarte dificil la nivel uh, economic. Există proiecții relevante, la fel și la nivel macroeconomic, Așadar, valoarea adăugată europeană este o foarte bună teorie, dar este greu de utilizat în practică. În al treilea rând, ce să facem în această situație? Eu pledez în favoarea unei abordări practice, similare într-o oarecare măsură cu uh, cea enunțată de doamna Goșar. Din literatură, se distinge tipologia activităților producătoare de valoare adăugată europeană. Proiecte cu capacitate de multiplicare sau economii de scară sau efecte transnaționale, transfrontaliere. Investiții în competitivitate, coeziune, energie, rețele, transport, schimbări climatice, etc. A doua posibilitate o legătură clară cu securitatea alimentară, protecția mediului, a resurselor uh, naturale. A treia posibilitate, sinergii pentru piața internă, de exemplu prin intermediul PAC, coeziune, excelență în cercetare și altele. Uh, efecte de influențare reciprocă sau efecte catalitice. Aici m-aș uh, referi la calitatea forței de muncă, structurarea pieței muncii, educație sau economisiri externe sau surplusuri. Uniunea Europeană ca jucător global și așa mai departe. Acestea sunt probabil la nivel teoretic uh, activități care creează valoare adăugată la nivel european. Oare trebuie să facem acest uh, lucru? Dumneavoastră puteți fi sigur de acest lucru pentru că este denumirea co- comisiei dumneavoastră, însă ca economist uh, lucrurile sunt mai dificile. Cum anume putem folosi aceste teorii în practică până la urmă? Sugerez același lucru ca și doam, domnul Craioncur, să ne rezumăm la lucrurile simple. L-aș cita pe Andrei Safir în legătură cu strategia 2020, când a spus ieri că singura posibilitate este să facem lucrurile să fie credibile. Același lucru se aplică și în cazul valorii adăugate europene. Dacă analizăm problema subsidiarității, aș dori să formulez următoarea întrebare. Credeți că Uh, cetățenii au încredere mai mare în bugetele naționale vis-a-vis -vis de bugetul european? Eu cred că nici una, nici alta, pentru că nu compară bugetul european cu cel național. Cetățenii sunt mulțumiți dacă ceva se îmbunătățește cu ajutorul resurselor europene. Acesta este, până la urmă, punctul cheie pe care doresc să-l subliniez așa cum spunea domnul Barca azi dimineață, perfecțiunea este imposibilă într-o perioadă de planificare. Secțiune din bugetul european, investiții, proiecte, reglementări, coordonări, ar trebui să aibă efecte practice și nu doar teoretice. Toate efectele ar trebui să fie măsurabile. De aceea sugerez uh, să ne concentrăm asupra măsurării rezultatelor. Bugetele naționale sunt foarte sărace, bugetul european este mult prea mic, așadar dacă cheltuielile sunt bine țintite, fie la nivel național, fie la nivel comunitar, există șanse mai mici să facem greșeli mari. Și un ultim punct, am învățat multe, avem experiență practică, trebuie să o folosim. Nu putem merge mult mai departe în teorie. Trebuie să măsurăm rezultatele și să învățăm pe parcurs. Este cel mai bun lucru pe care îl putem face. Mulțumesc foarte mult! Acum avem uh, timp și pentru întrebări și o scurtă dezbatere. Aș adăuga încă o idee. Am vorbit puțin despre această valoare adăugată europeană, însă ne-am concentrat mai mult asupra a ceea ce trebuie să facă Uniunea Europeană, ținând cont de această percepție, însă nu am discutat cum anume acest lucru se îmbină cu structurarea actuală a bugetului european și poate ce ar trebui să nu mai facem în viitor. Mă refer aici și la această dezbatere care tot revine în ceea ce privește agricultura și uh, cheltuieli care sunt destinate regiunilor mai sărace din state membre mai bogate. <clears throat> Și uh, ar trebui să vedem dacă aceste activități constituie valoarea adăugată în contextul pe care tocmai l-am dezbătut. Așadar, da, spune președinta, dau cuvântul acum uh, colegilor doamna Helga Trupel pentru început, apoi doamna McGuinness. Mulțumesc, încep cu un comentariu de ordin politic, iar apoi voi trece la întrebări. Dezamăcitor pentru mine este faptul că ieri, în cadrul grupului de discuții, doi vorbitori au spus că ar fi cel mai bine să investim în IMM-uri, în special în uh, întreprinderi mici, pentru că acestea sunt uh, poate cele mai inovatoare în găsirea de noi idei și apoi noi linii de producție și de a investi în noi modele de orașe inteligente. Comentariul meu este că cred că cu bugetul nostru și cu ITER facem probabil exact opusul. Nu investim în talente, ci luăm fondurile de la Uh, cercetare și dezvoltare, în special pentru 2012 și 2013. Este opusul la ceea ce cred eu că trebuie să facem și uh, probabil înainte de Crăciun vom uh, decide exact uh, opusul celor spuse de experți. A doua întrebare mea de a... nu <clears throat> mi-a plăcut uh, enunțul reprezentanților băncii uh, Europene de Investiții în uh, sensul acela ar trebui să fie implicarea acestora în noua strategie 2020. Aș dori să-mi detaliați puțin legătura între euroobligațiuni și viitoarele activități ale Băncii Europene de Investiții. Apoi, în ceea ce privește indicatorii, considerați că un indicator a reducerii emisiilor de dioxid de carbon ar trebui să fie un indicator pentru că se leagă de politicile noastre. Așadar, aș dori să știu dacă acesta ar trebui de asemenea să reprezinte un indicator din punctul dumneavoastră de vedere. Apoi, în ceea ce privește valoarea adăugată europeană, dacă ne uităm la programul Erasmus sau învățarea pe parcursul întregii vieți, sau uh, bandă largă și în zonele rurale. Aș spune, da, într-adevăr, există o valoare adăugată europeană în acest sens, poate mai mult decât în alte domenii. Poate că puteți uh, detalia și aceste aspecte. Și ce aș dori să subliniez încă o dată, dacă ne referim acum la obiectivele noastre majore în ceea ce privește investițiile. Dumneavoastră sunteți foarte sceptici. Puneți sub semnul întrebării toate ideile mari, pentru că nu sunt uh, măsurabile și poate că este un simptom. Dacă sunteți atât de sceptici în uh, ceea ce privește crearea unei legături între statele membre și nivelul comunitar, aș spune că e în mare măsură abordarea enunțată de Consiliu, care se bazează mai mult pe subsidiaritate. Poate că uh, ar trebui să venim și cu un comentariu de din politic aici. Doamne McGuinness. Yesterday, but... Mulțumesc. Îmi cer scuze că n-am putut să vin ieri, dar am fost uh, copleșiți de zăpadă în Irlanda. Uh, și știți că în Irlanda lucrurile sunt destul de reci și din alte motive. Am să vorbesc acum din perspectiva de raportor din umbră pentru bugetul PAC pentru anul viitor. Am fost uh, influențat, impresionată de cele spuse de reprezentantul Curții de Conturi. Și ce spun eu este și un comentariu și o întrebare. Mi se pare că am hotărât, așa cum ați spus, să avem o politică de agricolă comună și tratatul rămâne așa cum este chestiunea bugetului. N-a ieșit prea clar. A spus că e vorba de un buget generos, dar a spus sub semnul întrebării aplicarea sa. După părerea mea, generos nu este un termen pe care îl putem folosi când vorbim despre PAC și m-a bucurat să văd că un alt expert a menționat chestiunea securității alimentare. Europa se confruntă într-adevăr cu provocări grave în ceea ce privește producția alimentară, resursele naturale, protecția mediului și cred că dacă analizăm lucrurile din perspectiva banilor, și raportorul pentru această sesiune ne-a spus că ar trebui să ne gândim la cum putem cheltui mai puțin din perspectiva bugetului european. Dar eu cred că întrebarea este cum putem cheltui mai bine bugetul european. Care sunt prioritățile noastre? Mă tem că produsele alimentare și securitatea acestora, ca prioritate, nu au fost preluate. Și, totuși, când ești bine hrănit, extins să nu înțelegi prea corect importanța siguranței alimentare. politica noastră de dezvoltare este afectată de perspectiva noastră de persoane bine hrănite și cred că ar trebui să începem să ne schimbăm perspectiva. Și atunci, întrebarea mea pentru experți, și asta este mai degrabă o preocupare, este încercăm să consolidăm bugetul pentru agricultură pentru că ne temem de celelalte priorități și cum vom aborda nevoia gestionării resurselor naturale împreună cu siguranța alimentară pentru cetățenii europeni, dar și din perspectiva preocupărilor globale legate de siguranța alimentară. Dacă începem să ne legăm de buget Mă întreb, nu există o cale mai bună? Ca economist analitic am studiat toate modelele și mă întreb, în ceea ce privește zonele rurale și agricultura, vrem să avem modelul din Noua Zeelandă? Astea sunt provocări despre care trebuie să vorbim, deschis, dacă vrem ca lucrurile să evolueze în mod corect pentru buget, pentru PAC, fiindcă asta este o politică comună, și pentru societatea europeană în general. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum am trecut uh, și eu pe lista vorbitorilor. Abordarea cea mai radicală dintre experții noștri a fost din partea membrei Curții de Conturi, care a spus concentrați-vă asupra chestiunilor importante care, în afara agriculturii și a cercetării, o mai reprezintă și politica de coeziune, dar și aici doar coeziunea pentru cei mai săraci dintre săraci și, în același timp, concentrarea în, în pe anumite acțiuni care țin de infrastructură, astfel încât aceste regiuni foarte sărace să poată recupera din decalaje. Și toate acestea ar urma să se încadreze în acest principiu al concentrării, iar restul să intre în sfera de aplicare a subsidiarității. Dacă vrem însă să atingem obiectivele strategiei 2020, acest lucru ar trebui făcut de către statele membre, ceea ce ar însemna ca din bugetele statelor membre să se aloce subvenții pentru aceste activități și dacă spun cuvântul subvenții, am ajuns deja la cuvântul interzis, pentru că subvențiile sunt interzise în Uniunea Europeană și ar fi nevoie de autorizație din partea uh, Consiliului Concurenței, din partea Comisiei și ar trebui să schimbăm și legislația comunitară pentru a putea pune în aplicare principiul subsidiarității, așa cum ați propus dumneavoastră. V-ați gândit la aceste aspecte sau spuneți că și în acest caz ar trebui să fie valabil principiul subsidiarității și acesta se aplice și la nivelul regiunilor chiar dacă a spune că regiuni sărace din state bogate nu prea există, că bugetele sunt uh, și acolo foarte limitate. Sau ce dorim să modificăm, să ne modificăm legislația cu privire la subvenții sau vrem să putem avea niște pârghi și în statele membre, pentru că e clar că Europa 2020 nu poate fi pusă în aplicare decât uh, prin colaborarea cu statele membre și prin includerea unor stimulente. Aceasta este întrebarea mea. La ce v-ați gândit concret? Îmi cer scuze, iar acum cuvântul doamna Kinga Gânci. I also have some comments and, and the basic question. Am câteva comentarii și o întrebare. Cred că valoarea adăugată europeană înseamnă că ceea ce facem nou nu este ceva cu rezultat zero, ci o soluție din care toată lumea are de câștigat. Adică putem câștiga mai mult dacă acționăm la nivel european și nu separat, național. Dar e nevoie de o viziune pe termen lung de o abordare comună, lucru care nu este chiar așa de vizibil acum datorită crizei, datorită presiunilor interne. E nevoie de un gen de gândire care să depășească chestiunea contribuției, veniturilor și echilibru între acestea. Mulți dintre dumneavoastră au menționat faptul că implementarea este un aspect cheie, cu exemple concrete. Și aș vrea să mă întorc la exemplul dat de domnul Craioncur și anume că proiectele cu adevărat bune sunt cele care acționează ca un factor catalizator, ca un efect de multiplicare. Uh, în acest sens a fost creată această facilitate de microfinanțare. Am fost raportorul, deci știu cum stau lucrurile și mâine avem o odieră pe acest subiect. Mi se pare că, deși conceptul era unul perfect, lucrurile, modul în care evoluează lucrurile, ne arată faptul că trebuia să fie un fond cu reînnoire. Doi ani era prea scurt și acest efect de reînnoire nu va fi prezent, deci rămâne de văzut care va fi rezultatul. Trebuia să atragă sume mari de investiții de la băncile comerciale și se pare că lucrurile nu stau așa în realitate. Mă tem de asemenea că obiectivul a fost uh, să ajungem, să ajungem la cei care de regulă sunt clienții băncilor comerciale și instituțiilor de credit și lucrurile au evoluat într-o direcție diferită. Nu ajungem la acei oameni uh, cu care am putea să vedem efectele creșterii inclusive din perspectiva strategiei 2020, ci mai degrabă ajungem la cei care se numesc, să spunem, clienți dificili. Nu sunt sigură, dar asta este cel puțin părerea mea. Prin urmare, exemplele concrete sunt foarte importante. Domnul Verte și-a menționat ceva în acest sens și doamna Barbie Goșar. Uh, din câte știu, doamna Barbier Goșar lucra la un studiu privind legătura dintre bugetele naționale și bugetul european. Și cred că ar fi foarte util să ne dați niște exemple concrete, fiindcă dacă vrem să convingem statele membre și Consiliul despre adevărata plus valoare europeană care depășește um, paradigma aceasta cu uh, contribuții și venituri. Am, avem nevoie de niște exemple concrete. De aceea aș vrea să aud mai multe de la dumneavoastră, exemple pe care să le putem folosi pentru a convinge Consiliul și statele membre. Mulțumesc foarte mult! Ceslav na ile efekty Am să încerc să fac o evaluare a situației pentru a vedea în ce măsură situația actuală din Uniunea Europeană este efectul bugetului european, acel 1% din PIB, sau efectul faptului că avem o piață unică. De pe urma care beneficiem cu toții. Beneficiem, dar în ce măsură? Această analiză ne va permite să avem o perspectivă diferită asupra lucrurilor și o perspectivă diferită asupra bugetului. Există studii științifice importante care ne arată că fondurile care ajung la beneficiar sunt într-adevăr importante, produc un impact dar ar trebui să avem și o altă abordare a filozofiei bugetare. În acest context, discuția pe care o avem aici e foarte importantă, fiindcă trebuie să vedem care este legătura dintre buget, situația economică la nivel comunitar De altfel, raportul privind piața unică spunea că acest uh, studiu sau această relație trebuie să fie aprofundată. Prin urmare, trebuie să ne gândim la toate corelațiile dintre politicile financiare, bugetare și fiscale. Doamna Barbie Goșar s-a referit la consolidarea tuturor posibilităților financiare într-un singur fond și eu am o anumită experiență în ceea ce privește constituirea de fonduri comune pentru cercetări științifice. Credeți că aceste fonduri ar fi mai bine utilizate dacă ar fi comune și credeți că ar duce la rezultate mai bune? Credeți că s-ar întâmpla asta în Uniunea Europeană dacă am pune totul în comun? Am un exemplu. La universitatea mea există mulți studenți care uh, fac uh, niște stadii de pre- stagii de pregătire și după acestea există studenți care primesc posturi. Poate dacă într-o universitate, de exemplu, am putea să cerem cuiva să vină din altă țară să facă un astfel de stagiu la noi. De exemplu, dacă un profesor merge să predea la altă universitate, noi am putea să avem la rândul nostru un profesor care să ne viziteze. Aș vrea să mă întreb la, să mă întorc acum la programele pentru uh, Dunărea, pentru Dunăre și alte programe regionale. Întrebarea este, în cadrul Uniunii Europene pot fi diversificate aceste programe? Trebuie să vedem care este nivelul actual de diversificare și să vedem dacă acesta poate fi crescut pentru a include statele mai sărace, care au o mai mare nevoie. Și asta mă duce la următoarea întrebare. Fondurile care trebuie să fie alocate pentru înființarea unei forțe de intervenții în afara granițelor UE sau forțele de intervenție rapidă în cazul catastrofelor naturale. Asta ar trebui să fie o misiune specială a Uniunii Europene și acțiunile acestor forțe ar putea să aibă un impact pozitiv. În orice caz, mult mai concret decât ceea ce fac miile de funcționari care lucrează aici. Așa că, în încheiere, după părerea dumneavoastră, avem o bună perspectivă asupra rezultatelor actuale în detaliu pentru a putea să vedem care trebuie să fie viitorul cadru bugetar și în ce măsură trebuie să finanțăm obiectivele interne și externe ale Uniunii Europene. Ja, danke sehr. Uh, jetzt Michel. Mulțumesc. Care acum cuvântul Michel Danton. Äh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mă uimește că în această dezbatere privind plus valoarea europeană, diferiții vorbitori nu au pus accentul mai mult pe caracterizarea tipurilor de cheltuieli. Intervenție fără microfon. Au vorbit și de instrumentele de intervenție financiară. Și dacă ne putem gândi că pentru o politică anuală, cum este PAC sau cum e programul Erasmus, bugetul trebuie să intervină direct, într-o politică care este mai mult pentru invest de investiții pe termen lung, cum e mediul și vom avea rezultate pe 7-10 ani și creăm o infrastructură de transport sau de energie, sau de transport pentru călători sau pentru mărfuri este o infrastructură pe care o creăm pentru 30, 40, 50 de ani. Și atunci trebuie să continuăm să acționăm la nivel european cu singurul instrument de intervenție bugetară pe care îl avem astăzi. Nu vom avea oare o valoare adăugată mai mare dacă o parte a bugetului european ar fi uh, Uh, destinată finanțării marilor infrastructuri comunitare prin BEI, pentru că s-a văzut că acestea au un rol pozitiv asupra creșterii și asupra PIB-ului. Ja, danke. Jetzt Ada. Sí, gracias. Acum Ada. Mulțumesc, doamna președinte. Reflecțiile mele sau întrebările mele sunt legate de intervenția doamnei Caliulai, care reprezintă Curtea de Conturi. Ne-ați spus că trebuie să ne concentrăm mai mult, că trebuie să concentrăm mai mult bugetul Uniunii Europene. Eu aș vrea să știu ce părere au ceilalți membri ai grupului de experți. Trebuie să ne concentrăm pe 3-4 politici sau e bine să existe o anumită diversificare și să avem o influență asupra uh, mai multor domenii? Se pune întrebarea cum putem să avem un rol de stimulent. Și aș vrea să știu dacă considerați că există politici care sunt finanțate acum de bugetul comunitar, care ar trebui să fie abandonate pentru că nu respectă această cerință de plus valoare europeană. Credeți, pe de altă parte, că ar trebui integrate noi politici? Mai precis, cred că doamna Barbier Goșar a făcut un studiu privind resursele proprii și a pus întrebarea dacă trebuie să uh, le modificăm. Aș vrea să știu care sunt concluziile acestui studiu. Și în mod mai general aș vrea să știu care este opinia grupului de experți în legătură cu structura actuală a resurselor proprii a bugetului și dacă aveți sugestii de ameliorare. Um. Mulțumesc. Inge? Mulțumesc. Interesant este că reprezentantul băncii de investiții a avut o abordare foarte radicală. Ați spus că suplimentele și subvențiile reprezintă risipire. Dumneavoastră pledați pentru credite, pentru că bugetul european, sigur, în mare parte conține astfel de subvenții și ca uh, membra Comisiei de Control Bugetar, în anumite domenii împărtășesc această părere. Acum, în ceea ce privește mecanismul de împărtășire a riscurilor, problema pe care o văd eu este lipsa de transparență. Noi nici măcar nu știm cine a beneficiat de fonduri. Ar fi bine că atunci când se elaborează astfel de modele uh, financiare și economice, ar trebui să se specifice și cine sunt beneficiarii. Apoi, moderatorul a spus un aspect interesant. Și anume, cum anume putem să-i ajutăm mai mult, să ajutăm mai mult acele state membre mai sărace. Deci, de exemplu, Grecia. Grecia este de 30 de ani membră UE și economia se află într-o situație care nu o pot califica decât ca regretabilă. <clears throat> și dacă lucrurile ar urma să continue ca până acum, totuși ar trebui să folosim acest, uh, această criză ca prilej de a reașeza lucrurile. Putem, trebuie să solicităm uh, statelor membre să își uh, direcționeze mai bine politicile naționale și cu acest uh, sprijin de la fonduri UE. De exemplu, în ceea ce privește uh, energiile regenerabile. Așadar, eu pledez să prevedem în legislația europeană astfel de posibilități, iar acele state membre care procedează ca atare să fie răsplătite, iar celelalte să nu mai beneficieze de fonduri. Vreau să mă refer și la cele menționate de doamna Calulai, ce anume bugetul fragmentat. Eu mă îndoiesc că noi, ca parlamentari, vom renunța la utilizarea acestor uh, sume mai mici care aduc uh, după sine uh, costuri mari de gestionare, pentru că doar în domeniul educației avem 10 sau 12 proiecte separate. Eu sunt uh, de acord că trebuie să luăm niște decizii aici și să ne concentrăm acțiunile pe care însă ar trebui să le urmărim în mod consecvent. Același lucru însă trebuie să fie valabil și pentru statele membre. Cum anume putem să ne asigurăm că ceea ce s-a petrecut în Italia cu fondurile structurale în, în ultimul cadru de uh, finanțare nu se mai repeta, pentru că italienii au finanțat 700.000 de proiecte în medie cu o sumă de 40.000 de euro fără să se vadă rezultatele concrete. Și mă tem că dacă procedăm așa în continuare, în următoarea perioadă, lucrurile uh, vor sta la fel. <clears throat> Și mă tem că nici pe viitor nu vom uh, atinge niciun rezultat uh, concret și vom reveni la masa discuțiilor și dacă dorim să evităm acest lucru, trebuie totuși să uh, cădem de acord în această privință și avem nevoie de sugestii din partea experților. Mulțumesc, Buzz Eckhout, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, și pentru introducerea din partea experților. Am senzația uneori că poate nu luăm prea în serios aceste obiective ale strategiei UE 2020. Mă întreb, cum anume putem evita ca în 2020 uh, să fim din nou în situația de a spune, da, am avut niște obiective, dar nu le-am îndeplinit? Îmi lipsește din partea experților o atitudine care să ne ajute să uh, înțelegem ce trebuie să facem pentru a atinge aceste obiective. O întrebare pentru reprezentanța Băncii Europene de investiții. Pentru că dacă e să atingem aceste obiective, legătura dintre public și privat este crucială, la fel și rolul Băncii Europene de Investiții. Așadar, în primul rând, o întrebare clară. Cum anume ne putem asigura că există o bună coerență între politicele BEI, care este crucială în ceea ce privește cheltuirea creditelor, și uh, strategia 2020. Știu că Banca Europeană de Investiții analizează aceste proiecte din punct de vedere al uh, viabilității. Însă trebuie să existe această legătură. Apoi, dacă <clears throat> analizăm investițiile publice și private mixte. Considerați că există proiecte actuale care sunt subvenționate în momentul actual de la bugetul european, care să <clears throat> aibă deja o, un randament investițional atât de mare încât să nu mai necesite subvenții. Întrebarea este dacă cu bugetul nostru mic putem acționa mai eficient acolo unde considerăm că este nevoie de cheltuieli publice. Pentru că acolo unde există un rendament mare investițional, poate interveni, uh, pot interveni întreprinderile private. Am spus de decenii, dar dacă analizăm proiectul Galileo, Acolo intenția a fost ca el să fie preluat de investiții private, însă în momentul de față investițiile sunt uh, complet uh, publice. Cum anume putem atrage investițiile private? Dacă nu avem succes într-un proiect de anvergura Galileo de a aduce sub aceeași umbrelă investițiile private și publice, cum să procedăm cu alte proiecte? Dacă un proiect este finanțat public și devine uh, rentabil, în moment în care se alătură și investitorii privați, înseamnă că contribuabilul nu are niciun fel de randament al investiției sale, pentru că profitul va fi făcut de întreprinderile private. Așadar, ar trebui totuși să ne concentrăm asupra acestor aspecte, pentru că altfel, în 2020, vom concluziona din nou că am avut obiective foarte frumoase, dar nu le-am atins. Da? Jose Manuel? Președinte, eu... E... Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Atunci când vorbim de valoare adăugată, cred că, dincolo de eficiență, trebuie să menționăm și solidaritatea. Și mă întreb dacă, de exemplu, Fondul pentru Solidaritate are o valoare adăugată în sine. Dacă Fondul de Adaptare la Globalizare are o valoare adăugată. Și da, ă, ce valoare au dacă nu ne bazăm pe solidaritate? Sunt unele acțiuni far prezentate în strategia 2020, așa numitele priorități flagship. E vorba de acțiunile FAR care trebuie să permită concretizarea celor cinci obiective din această strategie Europa 2020. Au ele în sine o valoare adăugată? Sau uh, nu vom reuși să o demonstrăm? Apoi, mai există și aceste obligațiuni, aceste obligațiuni de proiect, project bonds. Ce fel de investiții vom putea avea în următorul cadru financiar multianual? Sau cum putem să-l completăm cu o interacțiune sau cu o integrare în cadrul financiar. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt kein... Äh, Mulțumesc. Uh, nu mai am nicio intervenție, o cerere de intervenție, așadar dau din nou cuvântul moderatorului. Mulțumesc. Aș vrea să încep cu niște comentarii personale și după aceea voi da cuvântul experților. În primul rând, cred că unul dintre lucrurile care s-a degajat din mai multe întrebări este uh, valoarea adăugată și nu numai aceasta, ci și prioritizarea. Trăim într-o epocă în care avem constrângeri legate de resurse. Nu putem finanța tot ce am dori să finanțăm. Deci trebuie să stabilim ce fel de criterii putem folosi pentru a prioritiza finanțările. Sigur că trebuie să știm că până la urmă toate prioritățile finanțate au valoare adăugată, dar eu aș spune că nu putem face tot ce are valoare adăugată. Deci trebuie să stabilim prioritățile și eu cred că Europa 2020 este o cale de a uh, stabili priorități la bugetul european și să le folosim potențialul. Dar apoi trebuie să ne întrebăm dacă tot, tot ceea ce finanțăm contribuie la Europa 2020. Uneori în aceste discuții se pare că totul uh, îndeplinește un obiectiv din Europa 2020. Și sigur că poate exista o prioritizare mai puternică a finanțării dacă asta dorim. În al doilea rând vreau să vorbesc despre resursele proprii pentru că au fost menționate. Cred că trebuie să fie clară funcția acestora. Cred că există o mare diferență între resursele proprii ca mecanism de colectare de venituri europene și resurse proprii ca mod de a atinge obiective politice, deci ca instrument de politică. Probabil că ar trebui să ne gândim la mai multe instrumente politice pentru a atinge obiectivele din Europa 2020. Și ceea ce trebuie să facem este să stabilim mai întâi care sunt cele mai bune politici care să îndeplinească obiective din cadrul programului Europa 2020 și apoi să discutăm instrumentele, pentru că deocamdată foarte des acționăm exact pe dos. În al treilea rând, cred că este foarte important să ținem cont de faptul că nu este suficient să alocăm pur și simplu finanțarea diferitelor domenii care par să promită valoare adăugată. Acei bani trebuie să își îndeplinească rolul și uh, știm că pot apărea probleme aici. Deci nu e suficient să avem bani disponibili, trebuie să ne și asigurăm că instrumentele există și că banii ajung la destinația finală și își îndeplinesc obiectivele pe teren. Și încă un lucru pe care l-am menționat în remarcele inițiale și anume ajutarea economiilor celor mai slabe din Uniunea Europeană, cred că obligațiunile de proiect europene sunt un mod foarte util de a contribui, mai ales în sectoarele în care cererea internă este foarte slabă. Cred că putem obține astfel proiecte de infrastructură pe scară largă, mai ales de importanță transeuropeană și în același timp putem să ajutăm la uh, uh, of, preluarea ofertei în exces din aceste economii și ne putem gândi la o folosire a banilor pentru a influența creșterii, uh, factorii de creștere, deci genul de factori din Europa 2020, care în bugetele naționale nu vor fi bine îndepliniți. Mă refer, de exemplu, la educație, la inovație. Știm că mai multe state încep să reducă programele din aceste domenii din cauza problemelor bugetare actuale și nu mai investesc pentru creșterea viitoare. Acestea ar fi câteva remarce de deschidere. Cred că au fost întrebări pentru toți membrii grupului de experți. Vom începe cu Banca Europeană de Investiții și vă rog acum să explicați uh, obligațiunile de proiect și să răspundeți și la alte întrebări legate de rolul BEI pe viitor. Yes, thank you. <clears throat> um, yes, there were, uh, quite... Mulțumesc. Într-adevăr, S-au pus o serie de întrebări și am încercat să le structurez pe 3, 5 grupuri. Întâi, ce domeniu de intervenție, ce sectoare de activitate trebuie să fie controlate la nivelul BEI pentru a spune că acoperim prioritățile UE 2020. E un aspect foarte important pe care nu l-am menționat, fiindcă am crezut că se înțelege de la sine și asta întotdeauna e o greșeală. După cum știți, acționarii noștri sunt statele membri și Consiliul de Administrație stabilește prioritățile pentru bănci. Aici sunt incluși reprezentanții ai statelor și ai Comisiei și vă garantez că analiza actuală a planului de operațiuni corporativ este în mod clar aliniată la obiectivele UE 2020. Prioritățile băncii sunt șase la număr. Deci prioritățile operaționale. Coeziune, cercetare și inovare, IMM-uri, mediu, energie și TENS, rețelele transeuropene de transport. Le putem regrupa foarte ușor în cele trei domenii uh, ale strategiei inteligente, verzi și inclusivă din strategia 2020. Din această perspectivă, deci, suntem aliniați și dorim acest lucru, veghem la acest lucru. Asta am vrut să spun în primul rând. În ceea ce privește întrebarea doamnei Gonjon privind microcreditele și acele bune exemple care mi-au fost solicitate, fără să intru în detalii prea mănunțite cu privire la microcredite. Uh, într-adevăr, cele spuse dumneavoastră cu privire la caracteristica de renoire sunt foarte corecte. În regulamentul actual al bugetului UE există o caracteristică ce nu permite renoirea unui instrument dincolo de perspectiva perio- uh, perioada perspectivei financiare și pentru investițiile pe termen foarte lung rămâne o problemă nerezolvată. Cum se rezolvă? Nu eu pot să spun asta. Nu avem această constrângere la bancă, dar când vrem să avem instrumente mixte, ne lovim de această problemă. În ceea ce privește efectul catalizator, inițiativa pentru microcredite funcționează în interiorul Uniunii și nu în afară. În Uniune este o inițiativă relativ nouă și trebuie să învățăm din mers să vedem cum să abordăm această piață și care sunt celelalte institute de finanțare care sunt gata să ni se alăture. Avem deja un partener posibil, accept, așteptăm să mai apară și alții când uh, demonstrăm primele rezultate concrete, fiindcă asta așteaptă sectorul privat, rezultate și apoi ni se alătură. Și așa ne gândim să procedăm. Dar există uh, bune exemple. Unii dintre dumneavoastră probabil au auzit de proiectul Margherit, care este uh, acel fond de capitaluri proprii pentru infrastructură pe care l-am uh, constituit cu șase instituții publice de finanțare, instituții financiare publice, ale partenerilor noștri din Franța, Italia, Polonia, Spania și Comisia, pentru a susține infrastructură prin investiții în capital propriu. Este deci un caz în care funcționează lucrurile. Avem și altele, dar nu vreau să intru în detalii. Pentru doamna Grăsle, vreau să vă spun că eu n-am intenționat deloc să spun că granturile sunt o risipă. Dacă am spus asta, îmi cer scuze și retrag uh, aceste lucruri. Am spus că ar putea fi o risipă dacă nu sunt aplicate corect. Granturile sunt și rămân necesare și de fiecare dată ele trebuie să susțină obiective publice care nu au randament tipic și o să mă întorc la Galileo puțin mai târziu. Deci în astfel de cazuri granturile sunt necesare și există o deosebire între a aplica granturi acolo unde sunt necesare sau um, inutilitatea lor atunci când există rentabilitate suficientă pentru ca proiectul să fie atrăgător pentru privat. În ceea ce privește transparența acestor instrumente, permiteți-mi să nu fiu de acord. Fiecare beneficiar de investiții prin această facilitate de uh, asumarea riscului este cunoscut și de altfel este supus spre aprobare diferitelor organisme, inclusiv comisia în acest caz. Cred că e nevoie de o mai bună informare, sunt de acord, dar e vorba de o abordare foarte transparentă pentru această împărțire a riscului pe care o avem pentru acest instrument. În ceea ce privește parteneriatele public-private, PPP-urile, care sunt foarte importante întotdeauna, Eh, și m-am referit la ele când am vorbit de acele obligațiuni de proiect. PPP-urile eh, se reduc până la urmă la stabilirea unui echilibru corect și la o participare corectă la risc. Dacă vrei să eh, dai prea multe riscuri sectorului privat, sectorul nu le va accepta dacă nu există și profituri pe măsură. De aceea spun că această echilibrare între risc și profit este un exercițiu foarte important în toate aceste proiecte. În cazul menționat cu Galileo, problema este că veniturile sunt uh, absolut neclare și necunoscute în această etapă. Pot și vor apărea mai târziu și atunci sectorul privat fără îndoială va fi dispus să se alăture, însă pentru început e nevoie de uh, participare publică la acest gen de investiții. Asta se întâmplă în mod uh, curent. În ceea ce privește obligațiunile de proiect, piața pentru finanțarea infrastructurii de către sectorul uh, privat exista înainte de criză, dar criza efectiv a distrus acea piață. Există fonduri lichide disponibile în, la nivelul așa numiților um, jucători uh, instituționali de investiții, fonduri de pensii și așa mai departe. Acești jucători au, acești actori au bani, au fonduri, dar ei le pot investi doar în anumite tipuri de instrumente cu risc scăzut și scadență pe termen lung. Și revitalizarea acestei piețe pentru finanțarea pe termen lung a infrastructurii, de garantarea um, unor credite suficient de sigure pe termen lung, sub formă de credite concrete sau de obligațiuni. Asta este ideea care a stat la baza obligațiunilor de proiect. E vorba de o un fel de consolidare a unor credite. Ideea este că bugetul UE ar pune o primă tranșă cu un plafon limită adică un echivalent al capitalului propriu, să spunem, pentru a garanta că primele pierderi, dacă apar, pot fi acoperite din această tranșă din bugetul european. Apoi, BEI poate să participe cu o a doua tranșă de credite subordonate, adică acoperă partea mai riscantă din credit, dacă apare un al doilea nivel de dificultate. Și prin situarea acestor două tranșe, cu un plafon maxim de buget și cu o subordonare pentru bei, uh, partea cea mai mare din sumă, nu o să vă dau procente fiindcă variază de la un proiect la altul, dar partea cea mai mare din finanțare poate să fie furnizată sub formă de obligațiuni de către sectorul privat cu un credit suficient și cu scadențe suficient de lungă pentru a permite rentabilitatea. Asta se întâmpla înainte de criză, dar a dispărut datorită crizei și, evident, acum aceste operațiuni nu mai pot fi realizate în afara bugetului, ci trebuie să fie în buget, adică perfect transparente. Nu știu dacă acest lucru dacă am reușit să vă exprim clar, fiindcă e vorba de detalii tehnice, dar credem că această abordare ar readuce atractivitatea finanțării infrastructurii în ochii sectorului privat. Mă refer la transport, energie și infrastructură pentru telecomunicații. Și insist, în final, fiindcă asta este cel mai important aspect, astfel de obligațiuni de proiect ar fi emise de uh, inițiatorii proiectului, nu de BEI, nu de Uniunea Europeană, nu din buget și așa mai departe. Deci proiectul companiile care investesc în proiect vor emite obligațiunile. E foarte important să înțelegem acest lucru, fiindcă dacă nu intrăm într-o abordare total diferită, care dă naștere la niște probleme politice foarte clar de înțeles de toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am să-i dau acum cuvântul doamnei Barbie Goșar. Ați menționat în prezentarea dumneavoastră introductivă care sunt domeniile pe care trebuie să ne axăm și poate ar trebui să ne spuneți și de cele pe care trebuie să ne axăm mai puțin. Euh, Mulțumesc. Înainte de toate, aș vrea să revin la centrul acestei reflexii și anume valoarea adăugată a cheltuielilor europene. E clar că reflectăm aici la împărțirea sarcinilor. Cum se pot împărți sarcinile cel mai bine în perspectiva guvernanței la mai multe niveluri? nivelul comunitar, nivelul național și uh, nivelurile inferioare reprezentate de colectivitățile teritoriale. Și pentru a răspunde la această chestiune ar trebui ideal să avem o cunoștință, o cunoaștere precisă a acestei împărțiri a sarcinilor. Însă, în realitate, suntem departe de așa ceva, pentru că în 2008, la Centrul de Analiză Strategică, am început primele lucrări pe această temă, ca să știm exact cine ce face în acest domeniu de politici publice am inițiat chestiuni pe care le-am uh, prezentat la Comisia Europeană, care ne-a primit foarte călduros și ne-au spus că e foarte bine că ne gândim la această împărțire a sarcinilor și să continuăm. Și am continuat ca să reflectăm exact, să vedem care este valoarea adăugată a cheltuielilor europene. Deci trebuie exact să se vadă cine ce face. Se menționa ex, uh, exemplul Erasmus. Erasmus, cu câțiva ani în urmă, ministrul învățământului și ministrul de integrare europeană ne-a comandat o cercetare privind domeniul Erasmus. Și am constatat că din totalul de fonduri publice dedicate mobilității studenților în Europa, mai ales pentru Franța, 70% erau asigurați de colectivități. Știți că suma Erasmus, bursa Erasmus este o sumă mică, care nu permite studenților neapărat să trăiască într-o altă țară europeană. Și foarte adesea, colectivitățile adaugă un supliment la această bursă, care permite studenților să uh, să se întrețină la studii. Și aici iată că are loc o împărțire a sarcinilor. Și acest procent de 70% arată într-adevăr că trebuie să existe o viziune precisă, să se știe cine ce face în diferitele domenii de intervenții publice. Numai că statisticile pe care le avem acum prin Eurostat și prin informațiile comunicate de autoritățile naționale nu sunt suficient de precise. Și deci este urgent, de fapt, să devenim operaționali și să propunem soluții pragmatice care să permită de adevărata dezvăluire a valorii adăugate europene. Însă, din păcate, nu avem informații precise privind împărțirea sarcinilor. Este evident că atunci când vorbim despre principiul de subsidiaritate, atunci când lucrurile pot fi mai bine realizate la nivel european, trebuie ca nivelul european să fie lăsat să se ocupe de aceste sarcini Însă, asta nu implică o centralizare totală și am să dau exemplul transportului. Ideal pentru acest sector, v-am zis că în sectorul transporturilor se pot face economii de scară foarte mari, dar dacă o parte a cheltuielilor sunt reciproce. Dar cheltuielile de transport nu înseamnă doar infrastructuri, înseamnă și întreținere, și cercetare, și dezvoltare. Și pentru a face diferența, uh, și a găsi domeniile în care există o adevărată valoare adăugată, pentru că am menționat și domeniul militar și infrastructurile energetice. Și deci, pentru a identifica aceste domenii, ar trebui să putem să izolăm pentru fiecare domeniu politic, fie că e vorba de transport, de infrastructură, de energie, de cercetare și dezvoltare sau uh, apărarea, trebuie să putem să fim foarte preciși în legătură cu natura cheltuielilor în aceste diferite domenii de intervenție publică. La asta lucrăm noi acum, dar este adevărat că materiile, materia primă, statisticile, nu sunt disponibile cu o astfel de precizie. Deci, insist, este necesar ca statele membre să comunice informații precise legate de alcătuirea bugetelor naționale, de practicile naționale, pentru că doar printr-o cunoaștere precisă a practicilor naționale și a eterogeneității acestora, nivelul european va fi cu adevărat informat la modul cel mai pertinent pentru a putea propune soluții care să fie în conformitate cu așteptările și cu specificitățile naționale. Deci, faptul că uh, dispunem de informații precise privind politice publice sau a dispune de acestea este o condiție pentru a propune soluții practice și operaționale. Pentru că, așa cum spuneam în sectoarele menționate și în punct, din punctul de vedere pe care l-am spus, și anume realizarea de economii de scară, se poate să se pună și problema stimulentelor și cum să stimulăm statele membre să facă mai multe lucruri împreună. Primul stimulent este că dacă finanțăm împreună, fiecare face de fapt economii, pentru că în sectoarele de intervenție publică sunt costuri fixe, care sunt, rămân aceleași chiar dacă sunt 5 sau 10 parteneri și, de fapt, cu cât vor fi mai mulți participanți, cu atât fondul care trebuie împărțit se va împărți mai mult și fiecare nivel național va plăti mai puțin dar trebuie identificate neapărat aceste sectoare, subsectoare de politică economică pentru care există o adevărată valoare adăugată. Aceasta este toată miza. Capacitatea de a găsi aceste, valori, aceste sectoare. Eu v-am vorbit de economiile de scară, mai există și externalizările și preferințele europene, pentru că Trebuie să ne gândim la ce doresc cetățenii, ce așteaptă de la Europa și această guvernanță pe mai multe niveluri și împărțirea sarcinilor trebuie să țină cont de diferiții factori pentru a uh, propune progrese în domenii de politici publice. Dar, repet, trebuie să facem o muncă de precizie. Am dat exemplul echipamentului militar din domeniul apărării. Nu mai. În legătură cu echipamentul militar, se pot face economii. Economiile locale sunt un exemplu emblematic. S-a făcut un studiu și s-au caracterizat anumite uh, cheltuieli ca fiind non-comunitare, dar europene. Și e clar că în domeniul cercetării și dezvoltării și în domeniul apărării, anumite state membre fac deja lucruri împreună. Pentru că s-a conștientizat această posibilitate de economii de scară. Acum trebuie să intrăm în detalii și să vedem uh, cum putem arăta statelor membre că trebuie să coopereze tocmai pentru a realiza economii. Și insist pentru că este necesar să cunoaștem bugetele naționale și infranaționale. Sunt informații indispensabile ca să putem reflecta la această valoare adăugată. Mulțumesc foarte mult. A fost și câteva întrebări care vizau abordarea dumneavoastră mai radicală. Și aici aș dori să mă adaug și eu, pentru că atunci când ne-ați prezentat observațiile dumneavoastră introductive, se părea că agricultura ar contribuit deja la o valoare adăugată europeană, pentru că este deja ancorată la nivel european. Vreau să vă întreb dacă ați ales să scoateți agricultura din uh, abordarea de da, dumneavoastră mai radicală sau dacă aceasta se încadrează în gândirea noastră mai generală. Mulțumesc. Am să încep cu agricultura și cu întrebarea dumneavoastră precisă. Dacă vorbim despre valoarea adăugată, agricultura este puțin diferită, pentru că în într-o oarecare măsură nu se caută o valoare adăugată pentru că e vorba de o politică delegată de la nivel național la nivel comunitar astfel încât diferitele politici de la nivel național să nu aibă un uh, efect de distorsionare la nivel european, concurându-se reciproc. De aceea această delegare către bugetul european și în acest sens reprezintă o valoare adăugată. Acum, în ceea ce privește noțiunile de generozitate și securitate alimentară, în elaborarea uh, spiciului meu am uh, considerat că terenurile ar trebui să furnizeze o producție suficientă, însă la costuri rezonabile și de aici am plecat până la urmă în politica noastră agricolă comună. Eu am revenit la rădăcina ideii inițiale. În ceea ce privește generozitatea, am văzut câteva exemple unde consider că se pot face îmbunătățiri și acest Parlament încearcă să vadă dacă mari producători, uh, am putea spune chiar companiile agricole globale, au uh, susținere, pentru că trebuie să ne asigurăm că nu avem doar uh, terenuri și instrumente, dar avem și forța de muncă și care să rămână acolo în teritoriu, astfel încât producția agricolă să provine din diferite părți ale Uniunii Europene. Așadar, să nu există o concentrare pentru că știm că aceasta uh, e susceptibilă și de catastrofe naturale. Apoi, în ceea ce privește um, plafonul de finanțare. Eu sunt un susținător al decuplării pentru că în ceea ce privește energia, de exemplu, există capacitatea de producție și uh, prețul de livrare. Și de aceea trebuie această delimitare clară. Însă, dacă există municipalități care, de exemplu, au în proprietate terenuri pentru care solicită fonduri europene, practic în final am avea o susținere a autorităților locale în loc să avem o susținere a agriculturii. Dar ce se întâmplă cu forța de muncă și tehnologiile? Eu uh, nu sunt sigură că nu suntem poate prea generoși cu companiile care n-au nimic de a face cu agricultura. Apoi, ecocondiționalitatea. Aici uh, trebuie să existe o respectare a condițiilor de mediu și s-au uh, introdus și niște amenzi, însă acestea sunt uh, prea scăzute pentru a avea o capacitate de stimulare în sensul respectării condițiilor impuse. Într-o lume ideală, piețele pentru produse agricole nu răspund automat la fluctuațiile de preț. Eu cred că ideal ar fi ca noi să avem un instrument uh, flexibil care să compenseze fluctuațiile de pe piață. În ceea ce privește acum proiectele de infrastructură, aici cred că ar trebui să le fuzionăm cu cheltuielile din cadrul proiectelor TEN, pentru că Uniunea Europeană are nevoie de aceste surse de energie regenerabile Uniunea Europeană are nevoie de creștere, dar o creștere curată. Și toate aceste proiecte în rețelele TEN au obiective supranaționale. De aceea este mai bine ca aceste proiecte să fie coordonate și planificate de la nivel central. Apoi, în ceea ce privește recuperarea decalajelor, într-adevăr, există regiuni din state membre unde care au de recuperat decalaje și sunt altele care sunt de dreptul sărace. Dar o țară care eh, primește înapoi relativ puțin din contribuția pe care o face către bugetul UE. De ce acceptă toate aceste obligații care țin de sistemul de gestionare pentru că aici, dacă facem un calcul între costuri și beneficii, s-ar putea ca uneori să fie mai bine să nu apelez la uh, aceste fonduri europene. Apoi, întrebarea dacă ar trebui să fie utilizată aceeași arhitectură de finanțare impusă de la nivel central sau alta. Eu aș spune că ar fi mai bine să se folosească banii comunitari prin sistemele de implementare bugetare naționale. Pentru că există regulile care guvernează cheltuieri, cheltuirea banilor din fondurile de coeziune, care sunt relativ armonizate. Există cerințe vis-a-vis -vis de modul în care trebuie elaborate bugetele naționale. Și aceste reguli sunt destul de similare în statele membre. Și atunci, de ce un stat care beneficiază de fonduri de coeziune să nu poată să includă aceste fonduri? De exemplu, pentru un proiect pentru scăderea criminalității în rândul tinerilor într-o regiune, uh, să includă aceste fonduri direct, pentru că n-ar mai apărea aceste situații și vă dau un exemplu. O învățătoare mi-a spus că pot organiza trei seminarii în fiecare an în regiunea noastră pentru a analiza de ce copiii nu frecventează orele de educație fizică, de muzică și de ce își petrec timpul pe stradă și astfel crește criminalitatea. pot organiza aceste seminarii Însă știu care este sursa, pentru că sunt măsuri de austeritate în momentul de față, dar și înainte bugetul nostru nu era suficient pentru a oferi un sprijin direct pentru acești copii care să ca să participe la aceste activități sportive, educaționale, etc. Însă bugetul european nu poate finanța astfel de activități permanente. Însă, cu o abordare inteligentă, sigur, se poate uh, se face ceva cu proiecte pilot, etc. Dar de ce avem, până la urmă, nevoie de așa ceva? N-ar fi mai ușor să avem niște ținte clare, stabilite pentru state membre, regiuni și să furnizăm și fondurile? Pentru că responsabilitatea cheltuirile fondurilor rămâne, însă se pot controla obiectivele și, sigur, e nevoie probabil și de un termen. Uh, unde se poate constata. Sunteți acum la 60%, sunteți la 60% din uh, PIB-ul european raportat la numărul de populație. Aveți la dispoziție trei perspective uh, financiare în care veți beneficia. Eu știu că este o abordare diferită, știu, însă în același timp că Parlamentul nu a fost nici de cum mulțumit cu uh, Uh, gestiunea comună a fondurilor, care duce la foarte multe amânări și tergiversări. Și încă un aspect, fondurile de coeziune nu prea sunt flexibile pentru a ține cont și de aspectele macroeconomice. Recent am discutat cu oameni de la Direcția Generală Regională și mi-au spus, da, într-adevăr, fondurile de coeziune au dus la inflație în state membre unde există un nivel scăzut a veniturilor, dar o creștere mare. Și apoi vin, se adaugă fondurile europene, pentru că acestea trebuie primite într-un anumit an calendaristic și nu mai târziu și atunci aceste fonduri se transpun în inflație. Pe de altă parte, există și criterii de deficit bugetar, dar practic, și aici vă dau un exemplu concret, există un mecanism bun pentru îngrijirea vârstnicilor, însă nu mai există forță de muncă pentru a îngriji într-adevăr bătrânii. Pentru că salariile le-au fost reduse în așa măsură încât au trebuit să plece în țara vecină. S-a întrebat dacă anumite domenii de politică ar trebui excluse. Eu cred că trebuie analizat unde e nevoie de administrare și unde este nevoie de proiecte concrete la fața locului și multe proiecte educaționale, cultură, se încadrează aici, unde cu bani puțini, în tranșe mici, se efectuează activități unde, într-adevăr, e greu de măsurat un efect. Apoi, chestiunea fondului de globalizare și uh, solidaritate. Eu cred că până la urmă aici este vorba de o asigurare, o garanție și nu trebuie făcută parte din buget. Și am putea apela chiar la companii de asigurare, nu ne trebuie una, o astfel de rubrică în buget. susțin promovarea IMM-urilor în domeniul cercetării, dar și aici întrebarea este cum controlăm dacă într-adevăr fac ceea ce trebuiau să facă. Și sistemul actual vizează doar anumite rezultate, dar nu și gestionarea resurselor. Poate că aici ar trebui lăsat loc mai mult IMM-urilor și universităților și să ne îndepărtăm puțin de chestiunea concentrării. Și ultima întrebare pe care mi-am notat-o a fost cea care visează parteneratele publice și private, menționând se proiectul Galileo și ce trebuie făcut dacă nu putem atrage fonduri private. În faza inițială, Galileo era menit să fie preluat de uh, companii private, dar au existat incertitudini la nivel tehnologic. Și de aceea trebuie uneori analizat unde există o piață, unde uh, există și potențiale companii private care pot interveni. Eu cred că Galileo nu este un exemplu de ceea ce nu trebuie făcut, trebuie doar să există o analiză mai aprofundată. Mulțumesc că văd că dădeați din cap, domnule Verteș, așadar vă dau cuvântul. Mulțumesc. În primul rând vreau să mă declar încântat de exemplele pe care le-ați dat. Exact la asta mă referam și eu în prezentarea mea. Din această perspectivă, mă gândesc că teoria economică poate hotărâ cum să planifice bugetul și asta dintr-o perspectivă pesimistă. Fără a înțelege faptul că rezultatele depind în proporție de 70, 80, 90% de implementare și de situații concrete, în practică, așa cum s-a spus deja. Prin urmare, eu aș zice că sunt optimist, având în vedere experiența pe care o am. Sunt de acord cu învățarea uh, de-a lungul vieții sau investiții în uh, infrastructură de bandă largă, în protecția mediului, protecția rurală, PAC și așa mai departe. În Ungaria avem niște exemple foarte bune. Acum câteva săptămâni am vizitat o fermă, o exploatație agricolă, care cred că e mai modernă decât uh, fermele din America, de exemplu. Prin investițiile în infrastructură, în autostrăzi, de exemplu, și alte elemente de uh, infrastructură, am multiplicat sute de investiții uh, în regiune. Prin urmare, de asta spun că sunt optimist dar accentul trebuie pus pe implementare, în practică și nu pe teorie. Fabian ne-a cerut să stabilim niște priorități, să prioritizăm. Eu am stabilit trei priorități. În primul rând, Trebuie să existe voință politică pentru ca lucrurile în Uniunea Europeană să stea mai bine. Asta, după părerea mea, e prima prioritate. Cea de-a doua, apoi, este eficiența practică care este, după părerea mea, permiterea de schimbări structurale către o creștere inteligentă și inclusivă pentru a sprijini obiectivele 2020. Și pentru asta trebuie incluse toate elementele activității UE. Și cea de-a treia prioritate este creșterea ponderii resurselor proprii, asta sunt de acord, și un buget mai flexibil în ceea ce privește capitolele și apoi restructurarea bugetului, sigur. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, din păcate nu mai avem timp. Au fost puse aici foarte multe întrebări interesante în această parte a discuției. Poate n-am reușit să dăm așa de multe răspunsuri câte se așteptau de la noi, dar există două motive foarte clare pentru că lucrurile s-au întâmplat așa. În primul rând, totul se reduce până la urmă la pol- procesele politice. Așa vor fi alese prioritățile, așa vor fi alese domeniile pe care se pune accentul. Nu economiștii trebuie să hotărască asta. Tot ce putem face noi este să spunem ce aduce plus valoare, ce instrumente pot să funcționeze mai bine. Dar, uh, la urma urmelor, politicul va fi cel care prioritizează bugetul și care stabilește care sunt obiectivele pe care statele membre doresc să le vadă îndeplinite. Al doilea motiv este că adesea uh, avem discuții în care se abordează mm, de avalma instrumente și obiective. Trebuie să încercăm să evităm acest model, trebuie să definim obiectivele, să vedem ce vrem întâi și apoi să hotărâm ce instrumente politice pot să ducă la acest lucru, fie că e vorba de instrumente regionale, naționale sau europene. Adesea începem prin a discuta instrumentele și politicile la început sau chiar doar pe acestea și nu ne preocupăm de obiective. Și cred că pe aceste obiective ar trebui să se axeze discuțiile și politicienii trebuie să hotărască care sunt aceste obiective și apoi venim noi cu sarcina de a ne spune cum pot fi ele îndeplinite. Acestea fiind spuse, am să-i dau cuvântul doamnei președinte. Mulțumim tuturor experților pentru aceste contribuții foarte interesante, foarte incitante, care au generat și o anumită controversă, lucru care de altfel este binevenit în acest gen de discuții. Mulțumesc uh, și eu la rândul meu doresc să mulțumesc tuturor experților care au participat și ieri și astăzi, iar renunțurile mele de final, așa cum se specifică în agenda noastră, nu se pot referi decât la câteva lucruri. Mie mi se pare atractiv ceea ce ne-a oferit Kersti Caliulide, însă asta doar pentru că suntem parlamentari europeni. Însă trebuie să explicăm aceste lucruri unui șef de guvern sau președinte de stat și atunci să vedeți ce stres. Eu aș prefera să pot impune anumitor state membre cum anume să își uh, organizeze, să structureze bugetul pentru realizarea obiectivelor europene. Dar Abordarea comunitară este abordarea Parlamentului European, fără îndoială, însă nu suntem în pregătit, încă pregătiți pentru un astfel de pas. Ni s-a mai spus apoi că perfecțiunea nu este posibilă pe un termen atât de lung, și aici pot fi de acord, pentru că știți și dumneavoastră că am încercat și noi uh, ultima dată să adoptăm o planificare pe termen mediu cât se poate de perfectă, mă rog, ținând cont și de negocierile cu Consiliu, însă după câte am constatat nu am fost suficient de perfecți pentru că a trebuit să replanificăm și să modificăm actuala planificare financiară de câteva ori deja. Apoi, măsurarea efectelor și a rezultatelor, da, ar trebui să constituie o soluție prin crearea de orientări și reguli, astfel încât, în final, să putem efectua o evaluare care să fie și demnă de acest nume, o evaluare a criteriilor pe care le-am elaborat inițial. Interesant mi s-a mai părut și faptul că nu am analizat doar structura bugetului nostru în sensul modului de alcătuire a viitoarei noastre perspective financiare, ci am analizat și bugetul ca atare. Și aici am constatat două, două linii diferite. Cum anume ne structurăm partea de cheltuieli, ca de exemplu și în cazul în care dorim să includem și astfel de uh, fonduri cu renoire. Însă, pe de altă parte, cum anume dorim, dorim să procedăm uh, în cadrul bugetului cu partea flexibilă, cum ar fi în cadrul programului agrar? pentru că pe bună dreptate s-a pus întrebarea cum reacționăm atunci când prețurile la lapte, de exemplu, scad foarte mult, pentru că ar fi logic să putem să-i susținem pe țărani în o astfel de situație. În momentul de față nu avem un astfel de mecanism. Știu că există un fond. Aici cred că va trebui să depășim logica perspectivei noastre financiare când analizăm situația. Toți experții au mai spus că fără un buget corespunzător nu vom putea să atingem obiectivele pe care le-am formulat în strategia UE 2020 da, bugetul este destul de scăzut, 1%, 2% din uh, finanțele publice sau 1% din produsul internațional brut, dar nu este singurul criteriu decisiv. Eu cred că Europa trebuie să pună ștacheta și statele membre se vor alătura. Și sigur, și noi, Parlamentul European, trebuie să vedem ce rol ne revine aici. Și încă un aspect pe care l-am discutat deja pe baza documentului de reflecție a lui Salvador, și anume faptul că avem nevoie de o abordare unitară, holistică. Nu vom putea face o departajare acestor obiective în inteligente, durabile și inclusive și chiar dacă în cadrul unei anumite politici unul din aceste obiective este prioritar, asta nu înseamnă că celelalte nu trebuie de asemenea avute în vedere. Da, într-adevăr, am încercat să fiu succintă pentru că mă uitasem la ceas și nu am ținut uh, cont de Salvador, pentru că înainte de alocuțiunea mea, ar fi trebuit să dau cuvântul pentru concluzii raportorului. A fost o mică inversare, au fost remarcile mele de final și ar acum îți dau ție cuvântul pentru concluziile tale. Gracias, presidenta, pero podrían servir perfectamente. Mulțumesc, doamnă președinte. Ce ați spus dumneavoastră ar putea să servească de concluzie foarte bine și am să fiu foarte subțin pentru că nu mai avem decât două minute. Vreau să mulțumesc ambelor grupuri de experți care au uh, făcut referire la aceste subiecte fundamentale. Anumite uh, chestiuni sunt foarte apropiate și de ideile noastre și altele nu. Aș vrea să mă refer la primul grup de experți și să menționez o chestiune generală, criza economică și consolidarea politicii de coeziune. Este clar că lipsa de convergență din diferitele state membre prin care trecem se consolidează în cadrul crizei, și uh, stârnește preocupări. Este clar că grupul de experți nu a căzut de acord spunând, asupra coeziunii ca instrument orizontal. Și anume că politica de coeziune trebuie fundamental reformată pentru a face față obiectivelor Europa 2020. Și de asemenea s-a arătat că nu vă este pe plac ideea de a repartiza diferitele categorii actuale în funcție de tipul de creștere. Unii dintre dumneavoastră au spus că acesta este doar un slogan. Eu cred că e mult mai mult decât un simplu slogan, dar vom ține cont de observațiile dumneavoastră. Apoi, guvernanța pe mai multe niveluri. Suntem întru totul de acord cu conceptul de condiționalitate și cu politica de coeziune privind rezultatele în ceea ce privește structura. Aceasta este problema noastră ca raportori ai Comisiei Sure. Deci va trebui în cele din urmă să pregătim o structură pe care să o prezentăm plenarei Parlamentului și eh, s-ar părea că suntem pentru o propunere mult mai eh, redusă decât propunerea inițială, care viza o repartizare categoriilor în funcție de obiectivele actuale ale strategiei 2020. Știm că nu sunt suficienți bani la bugetul comunitar pentru a duce la bun sfârșit o strategie atât de ambițioasă. Și ceea ce mă, mire, mă miră este că, în afară de ultimul vorbitor, nimeni nu a menționat flexibilitatea. Iar pentru Parlament este o chestiune crucială pentru a atinge uh, perspectivele financiare și o adaptare la realitatea acestora. În ceea ce privește al doilea grup de experți și valoarea adăugată europeană, am avut și noi un document de reflexie și apoi un document de lucru care, din fericire, corespunde majorității uh, prezentărilor specialiștilor noștri. Și sigur că vom uh, prelua anumite dintre aceste concluzii. Și dacă revin la anumite dintre propuneri, dacă le reiau, le voi include în documentul final și poate colegii mei de la Comisia Sure și toți deputații europeni mă vor saluta la intrarea în hemiciclu, pentru că, lăsând la o parte aceste propuneri foarte inovatoare, riscăm să uh, ne prindă din urmă și realitatea politică. Realitatea politică care este foarte gravă. Toate statele membre trec printr-o criză financiară acum și, deci, principalii sacrificați ar fi PAC sau politica de coeziune. Și deci suntem de acord cu conceptele evocate de Bay și cu toate propunerile pe care le vom face, care vor trebui să țină cont de noi finanțări, așa cum a spus uh, reprezentantul Bay. Dar va trebui să ne concentrăm pe resurse care vor permite să se aducă o plus valoare în toate politicile, o plus valoare sporită, nu numai pe plan economic, să fie și un element politic, să existe o vizibilitate mai mare. Trebuie să consolidăm și să aplicăm acest principiu de plus valoare la toate politicile europene. Și uh, Sigur că e probabil că concentrarea propusă de strategia 2020 pe aceste obiective este o cale și nu e normal ca un stat membru să aibă propriile sale proiecte sau cum se spune în Financial Times, Times că 10% din fondurile din perioada perspectivelor financiare eh, nu au fost încă plătite. Trebuie deci să se reformeze întregul sistem și vom susține Comisia în proiectul său de reformă a PAC, dar și în proiectul său de reformă a coeziunii. Toate astea sunt parte din proiectul nostru. Vă mulțumesc, eh, dragi experți, tuturor, pentru aceste contribuții care ne vor ajuta să avem un document mai realist și mai adaptat la cotidian. Salvador. Uh... Mulțumesc, Salvador. La rândul meu, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au participat în aceste două zile, care au ascultat cu atenție cele spuse de experții noștri invitați, însă doresc să mulțumesc și celor care fie că au trebuit să fie prezenți motive de serviciu sau pentru că interesează subiectul. Și nu în ultimul rând, mulțumire experților noștri și poftă bună!